Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă propun să reluăm lucrările ședinței noastre a Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. Este vorba de raportul domnului Stolojan, asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor, reprezentând impozite, taxe și alte măsuri. Aș dori să vă dau cuvântul, domnule Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, proiect de directivă este foarte tehnic, însă mai pune și o serie de probleme această directivă este necesară datori, datorită faptului că, datorită mobilității capitalurilor și personalului, solicitarea statelor membre în domeniul recuperării creanțelor, reprezentând impozite, taxe și alte măsuri, a crescut foarte mult. De la 3.000 în, în anul 2003 la 8.000 în anul 2008. Din păcate, eficiența recuperării este foarte scăzută. E vorba de 5% din sumele necesare. Conținutul acestei propuneri inclusă în uh, noua directivă poate fi uh, sintetizat în câteva puncte. Extinderea sferei de aplicare a recuperării reciproce prin includerea contribuțiilor la uh, sistemele de securitate socială, dar incluzându-se și sancțiuni și penalități cu privire la uh, sancțiunile uh, penale. Această directivă introduce și un nou instrument care permite punerea în aplicare acestei directive, un formular tip pentru notificarea documentelor și a mai existat o propunere de a permite oficialilor dintr-un stat membru să fie prezenți în birourile administrative sau să participe în mod activ la anchetele administrative pe teritoriul unui alt stat membru. Ultimul aspect important îl reprezintă schimbul de informații și de documente care trebuie să fie transmis în formă digitală printr-o, prin rețeaua electronică. Așa cum spuneam, acest proiect de directivă este foarte tehnic. Încă mai există aspecte care fac obiectul dezbaterilor între statele membre. În reuniunile pe care le-am avut cu funcționari de la Comisia Europeană și cu reprezentanții statelor membre, mi-am dat seama că se mai discută în legătură cu includerea contribuțiilor la sistemele de securitate socială obligatorii în cadrul asistenței reciproce. Eu cred că ar trebui ca ele să fie incluse, deci eu sunt pentru poziția Comisiei Europene. Se mai discută și în legătură cu acceptarea prezenței acestui oficial dintr-un stat membru în birourile administrative ale unui alt stat membru și participarea lui la aceste anchete administrative. Sigur că o parte din statele membre s-au opus acestei propuneri, alte state membre sprijină această propunere. Sprijin și propunerea Comisiei Europene în acest domeniu, pentru că eu consider că integrarea țărilor noastre pe piața unică a dus la mo- creșterea mobilității capitalurilor și a forței de muncă și astfel avem noi nevoie de uh, integrare și în acest domeniu. Pentru acest proiect de directivă mai există o propunere cu privire la instrumentul inițial în statul de membru care face uh, solicitarea, uh, Până acum nu a existat uh, necesitatea de a avea acest tip de document. Însă directiva stipulează anexarea acestor instrumente, inițiale acestor documente, la formularul tip care este trimis unui alt stat membru. Am primit mai multe solicitări din partea oficialilor de a face ca această anexare a documentelor inițiale să nu fie obligatorie. Iar unul dintre motivele invocate este faptul că câteodată în anumite state membre documentele inițiale sau instrumentele inițiale din sistemele de justiție trebuie să rămână pe teritoriul acelui stat membru. De asemenea, firmele, dar și persoanele juridice doresc să mențină pe teritoriul statului membru aceste documente, pentru că dacă nu, trebuie, sunt obligate să meargă la notari, să legalizeze actele, să aibă uh, copii uh, tipice legalizate și în procese știți că de obicei în instanță e nevoie de documentele originale. Iată ce doream să vă spun, domnule președinte. Bineînțeles că cu mare plăcere aștept propuneri și sugestii din partea colegilor pentru a finaliza proiectul de raport și pentru a-l prezenta cât mai repede cu putință Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Stolojan, spune domnul președinte. Aș dori să dau cuvântul acum raportorilor din umbră, din partea grupurilor politice. Începem cu uh, reprezentantul socialiștilor, domnul Weinwalk. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, stimați colegi. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului raportor pentru documentul de lucru pe care ni l-a trimis și în care pune în evidență foarte bine propunerile, um, problemele din această propunere de directivă. Împărtășesc punctul său de vedere, respectiv faptul că includerea în sfera acestei directive a cotizațiilor obligatorii reprezintă un progres. De asemenea, și nevoia ca statul care face cererea trebuie să poată fi implicat în procedurile uh, administrative. Însă, această problemă a includerii uh, documentului inițial în, uh, uh, la formularul tip, cred că e vorba de o neînțelegere. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi mai bine să se anexeze o copie legalizată a acestui document inițial și cred că serviciile Comisiei ne pot liniști în această privință. Aș dori să pun două probleme foarte importante pentru a garanta eficiența acestei directive. În primul rând, mă gândeam la chestiunile tehnice. Propunerea nu oferă suficiente garanții cât uh, în ceea ce privește termenele limite, termenele de anulare uh, sau de eliminare a procedurilor. Cred că ar trebui să acordăm o atenție sporită acestui punct pentru că E vorba de serviciile însărcinate cu recuperarea fiscală și știm că în acest domeniu nu există o armonizare la nivel european. Mai e un aspect care poate că este mai controversat. Propunerea de comisiei propune două măsuri foarte restrictive. Prima dintre ele consideră că schimbul automat de informații între statele membre nu trebuie să se facă decât în cazurile de fraudă, fraudă mai mare de 10.000 de euro. Parlamentul European se pronunță în favoarea schimbului automat de informații în domeniul uh, fiscal, cu o singură excepție, doamna Astrid Luling, cred că ar fi păcat să menținem un prag atât de ridicat. Cealaltă măsură este și mai delicată pentru că dă posibilitatea statelor membre să refuze cooperarea și schimbul de informații atunci când consideră că această cooperare pune în pericol un serviciu comercial, industrial sau profesional sau că, și mai grav, poate să aducă atingere securității sau ordinii publice a statului membru solicitat. Deci, ajungem la concluzia că există acești evazioniști prea mari pentru a fi sancționați, de exemplu, unele bănci. Uh, obligația ca toată lumea să participe la finanțarea statului membru, uh, obligația pentru toată lumea să uh, plătească impozite, reprezintă temelia unei societăți democratice. Criza actuală afectează și mai grav uh, cetățenii cei mai vulnerabili, cred că trebuie totuși să recunoaștem acest principiu al egalității în fața plății de impozite. Și de aceea consider că raportul domnului Stolojan este foarte important. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Wannock. Dăm cuvântul domnului Oli Schmidt de la, de la GUE. And uh, my thanks to the rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului raportor. Acest document de lucru este foarte bun. El stabilește principiile și pune și uh, problemele cele mai dificile. Am putea spune că e un document tehnic, într-adevăr, însă totuși e un document de principii și știm uh, cu ce uh, probleme ne confruntăm în ce privește plata impozitelor în Europa. Când se vorbește despre impozite și taxe în această comisie, întotdeauna unii colegi uh, sunt uh, stresați. Mai este însă o altă tendință în clipa de față și poate de aceea că domnul raportor are acest, această abordare pozitivă, un ton pozitiv în acest document pentru că știm că e nevoie de un acord între toate statele membre pentru că această procedură să poată fi lansată. Și eu aș putea să vă spun că în ceea ce privește grupul nostru, noi suntem pentru ce propuneți dumneavoastră. Noi vă vom sprijini dar nu cred că ar trebui să subestimăm problemele care ar putea apărea și dificultățile, chiar dacă așa cum spunea antevorbitorul meu, ne aflăm în uh, această în toiul crizei economice și poate că se profilează o ocazie de a ieși din ea astfel. Însă știm cât de delicat e subiectul și cât de greu a fost înainte. Am citit documentul dumneavoastră, am citit și directiva și aș putea spune că ați scos în evidență to- tocmai aspectele controversate din această directivă includerea contribuțiilor uh, la asigurările sociale în cadrul uh, uh, asistenței reciproce. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cred că vă veți confrunta și cu rezistență. La fel și prezența oficiilor dintr-un, oficialilor dintr-un stat de membru în oficiile administrative în alt stat membru, iată tot o propunere controversată, și instrumentul inițial care permite um, punerea în aplicare în statul de membru care face cererea și aici uh, dați dovadă de o anumită ezitare în formulare. Pe drept cuvânt, poate. Deși există probleme care, așa cum spuneam, există aspecte care sunt propuneri foarte bune și cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie gata pentru acest schimb de informații și să treacă la fapte însă știm problemele pe care le-am avut cu directiva privind uh, veniturile din economii și tot ce am discutat pe această temă, însă sper, sper că am ajuns într-o altă fază, într-o altă etapă astăzi. Deci, punctul meu de vedere, care reflectă și punctul de vedere al grupului meu, este că propunerea Comisiei este foarte bună, poate fi amendată, poate fi modificată în anumite privințe, însă, în general, cred că ar trebui să o sprijinim. Și dacă dorim o schimbare în acest domeniu, cred că Parlamentul ar trebui să obțină consensul. Ar trebui să întrunim o majoritate vastă în spatele nostru, pentru că dacă nu, va fi aproape imposibil să obținem ce dorim. Deci, succes, domnule raportor, vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Smith. Domnul Vandenburg are cuvântul de la Comisie. Mulțumesc. Mulțumesc. Această propunere referitoare la îmbunătățirea recuperării de creanțe este un document esențial în acest context, pentru că dacă vrem să combatem în mod eficient uh, frauda și evaziunea fiscală, atunci trebuie ca și în zonele în care nu se plătesc impozitele să ne ocupăm de recuperarea creanțelor. Este foarte important în lumina uh, sentințelor Curții Europene de Justiție uh, să acționăm astfel încât să nu limităm libera circulație. Um, în orice caz, este nevoie ca statele membre să colaboreze într-un mod eficient atunci când este vorba despre recuperarea creanțelor uh, reprezentând impozite, taxe și alte măsuri. Nu vreau să intru în amănunte. Raportorul a prezentat uh, lucrurile cât se poate de corect, însă aș dori să abordez una de, dintre întrebările care au fost adresate în legătură cu instrumentele unitare. Pe lângă uh, titlul unitar, uh, în ceea ce privește execuția, Comisia trebuie să țină cont și de uh, instrumentul inițial, pentru că se pune întrebarea ce trebuie transmis în legătură cu acest instrument inițial. Documentul uh, se transmite în format electronic, exact ca și uh, solicitarea în sine. Și um, ca și titlul instrumentului unitar. Însă, se poate face și o copie a acestui instrument inițial. Și aceasta poate fi considerată conformă cu instrumentul inițial. Deci dacă este vorba despre copii, acestea pot fi autentificate și declarate conforme cu originalul, astfel încât să aibă valabilitate în uh, statul solicitat. Obiectivul pe care dorim să-l atingem astfel este ca contribuabilul să fie informat referitor la datoriile sale cală. Acest instrument conține uh, multe prevederi importante și, în mod normal, contribuabilul trebuie să știe încă dinainte cum stau lucrurile. Practic, trebuie să uh, fi primit încă dinainte acest instrument uh, inițial, pentru că în rest, totul se va desfășura abia ulterior, dacă nu a plătit. Deci instrumentul inițial trebuie să fie ajuns deja la el. Dar, din motive de claritate, cred că ar trebui ca acest instrument inițial să fie transmis de la bun început, însă sub forma unei copii autentificate conforme cu originalul. Vă mulțumesc! Want to close the debate? <coughs> Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor care au făcut uh, aceste sugestii. Uh, unele dintre ele pot fi formulate sub formă de amendamente. Uh, voi prezenta proiectul de raport îndată ce va fi gata și încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Cred că avem nevoie de această directivă în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stolojan. Cu aceasta, încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct, și anume la raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008. Raportoarea este doamna Sophie Entfeld și îi dau acestea cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succintă în prima prezentare a mea referitoare la raportul privind politica în domeniul concurenței. Aceasta a fost uh, făcută uh, în trecut de colegul Evans. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte referitoare la procedură, să fac câteva observații uh, de natură generală referitor la ceea ce am numit cooperare interinstituțională. În primul rând, raportul acoperă o lungă listă uh, de uh, diferite puncte și ceea ce voi încerca să fac este să prezint textul uh, sub forma unui mesaj coerent politic decât să prezint o listă de cumpărături um, care să reprezinte diferite probleme pentru că cred că în acest moment de criză economică uh, este important ca Parlamentul European să prezinte un mesaj politic puternic. Acesta este o recomandare în același timp către Comisia Europeană și acest lucru uh, mă aduce deja al doilea punct și anume este important uh, să prezentăm acest raport anual. Domnul Ferber uh, este cât se poate de um, agitat în acest sens. Um, după cum spuneam, trebuie să prezentăm și un follow-up al acestui raport, pentru că altfel este o pierdere de timp. Am trecut prin anumite recomandări care au fost făcute în anii trecuți eh, și de multe ori forma nu a fost adecvată, de aceea cred că trebuie să discutăm cu Comisia Europeană pentru a vedea cum au de gând să procedeze de această dată, pentru a prezenta un exemplu eh, referitor la cerințele de sector care nu au fost urmărite în trecut de comisie. Probabil comisia a avut eh, motive întemeiate să nu urmeze recomandările noastre, însă am dori o explicație din partea lor. Apoi aș dori să scurtez termenul limită uh, în ceea ce privește procedura. Voi uh, dori ca adoptarea să aibă loc în plenara din martie, pentru că acest lucru n-ar uh, oferi posibilitatea de a influența anumite decizii care sunt deja pe masă. Apoi, pentru a vă oferi o prezentare generală, oarecum întâmplătoare pentru că lista titlurilor și problemelor acoperite de raport este una foarte lungă. Am fost uh, puțin șocată uh, chiar eu însă de acest lucru. Uh, după cum spuneam, acoperă o serie de uh, zone. Um, ajutorul de stat este uh, cel mai important punct și cred că este important să analizăm ajutorul de stat care a fost acordat în contextul uh, planului de redresare economică și, de asemenea, uh, măsurile care au fost luate în contextul de criză actual pentru a vedea și care sunt rezultatele care au fost uh, obținute, dacă au existat consecințe negative, distorsionarea concurenței. Din punctul meu de vedere, este foarte important să vedem în ce măsură ajutorul de stat a fost cheltuit pentru o redresare verde, cum se cheamă ea, pentru că aceasta a fost o justificare pentru uh, oferirea uh, ajutorului de stat în anumite sectoare industriale. Trebuie să vedem care sunt posibilele strategii de ieșire din această criză. Și de asemenea vom analiza nu numai anul trecut, ci și uh, perioada care s-a scurs uh, din anul acesta, precum și anul care urmează, a fost creat un uh, cadru temporal în ceea ce privește uh, ajutorul de stat privind uh, sectorul economic altul decât uh, sectorul bancar. Practic, ne vom, acesta va fi punctul asupra căruia se va concentra cel mai mult raportul. Apoi, um, alte zone pe care le vom acoperi vor fi um, Controlul um, antitrust uh, și uh, cel referitor la um, fuziuni. Um, aceste aspecte au mai fost acoperite și de alte rapoarte, cum ar fi um, Cara Albă referitoare la um, daunele care au uh, apărut. Uh, în trecut am fost de acord că va trebui să uh, confruntăm acest nou parlament cu probleme de acest gen, pentru că um, am vorbit despre regulamentele uh, care reprezintă excepții de la acest blocaj. De asemenea, um, sectorul asigurărilor uh, va fi luat în vizor. Există de asemenea o revizuire a regulamentului 1 per 2003 referitor la implementarea regulilor uh, în domeniul concurenței, articolele 1 și 81 din tratat. Pentru a concretiza mai mult, aș dori să ridicăm problema taxelor care sunt impuse companiilor și să discutăm dacă baza de calcul a acestor amenzi este cea corectă sau nu. Și în final, de menționat în mod specific este revizuirea regulamentului privind fuziunea și, de asemenea, o serie de puncte mai controversate, cum ar fi dacă dorim să revizuim regula celor două treimi și metoda privind alocarea competenței autorităților uh, de la nivel național privind concurența sau celor de la uh, nivelul Uniunii Europene. Domnule președinte, am accentuat uh, doar câteva dintre punctele care se găsesc pe această listă foarte lungă, dar nu cred că disă dimineața ar trebui să vă plictisesc cu o expunere mai lungă. Sunt curioasă ce, uh, referitor la ceea ce au de spus colegii privind aceste puncte. Voi uh, pregăti un uh, text de proiect de raport cât de curând va fi disponibil săptămâna viitoare pentru a fi transmis spre traducere și apoi împreună cu secretariatul vom analiza posibilitatea unei dezbateri probabil pe 1 sau 2 decembrie va putea avea loc. Vom adopta în cadrul comisiei în ianuarie sau februarie raportul, însă voi uh, discuta acest uh, lucru cu secretariatul pentru a-l putea prezenta uh, apoi în plenara din martie. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Sophie. Mulțumesc, Sophie. Primul membru care dorește să ia cuvântul pe lista mea este domnul Bulman. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră este Antolin Sanchez Prezedo. Um, din motive serioase nu a putut să ajungă astăzi la ședința noastră, însă el susține aceeași linie pe care a mers uh, doamna raportoare și dorește să colaboreze cu dânsa, se bucură de um, schimbul de opinii care va avea loc, însă ceea ce este foarte important și acesta va fi linia pe care se va merge din punctul de vedere al grupului nostru uh, parlamentar, Trebuie spus că într-o perioadă uh, tulbure, într-o perioadă în care are loc o criză financiară și economică, este nevoie și a fost nevoie, va fi nevoie de intervenție, pentru că uh, altfel economia nu poate fi stabilizată. Uh, de aceea, noi trebuie să ne asigurăm că nu se va ajunge la o um, încălcare a regulilor uh, concurenței. Acesta este punctul cel mai important și cred că raportul trebuie să se structureze în jurul acestui punct central. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu se vor uh, forma uh, carteluri, deci punctul uh, privind um, aspectele antitrust sunt foarte importante. Daunele uh, despre care vorbeam sunt de 7 miliarde de euro. Aceasta este o sumă care trebuie să ne mobilizeze. Uh, cred că are foarte mult sens ca um, să discutăm aici, în cadrul uh, comisiei noastre, despre politica concurențială, de asemenea politica antitrust uh, reprezintă un punct important pentru noi și din punctul de vedere al consumatorilor, precum și din cel al uh, întreprinderilor mici și mijlocii. În ceea ce privește compensarea daunelor, uh, și acest punct este foarte important și um, trebuie să îl privim și din perspectiva pieței interne și al energiei. Um, raportorul din umbră salută modul uh, de procedură al um, raportoarei și în ceea ce privește industria alimentară, pentru că trebuie să ne asigurăm că în industria laptelui pornind de la uh, diversele uh, direcții de acțiune, nu se va ajunge la o distorsionare a pieței um, și trebuie să ne asigurăm că cei care lucrează în această, pe această piață nu vor avea de suferit. Colegul uh, nostru raportor din umbră va avea probabil ocazia la următoarea întâlnire să ia însuși, el însuși cuvântul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule Bulman. Voi da acum cuvântul uh, raportorului din umbră din partea PPE. Mulțumesc. În calitate de raportor din ură, uh, din partea PPE, doresc să le mulțumesc uh, doamnei Fel și domnului Bulman pentru uh, aportul lor. Aceste propuneri pe care le-au făcut din și sunt de susținut și din partea noastră. Ne aflăm într-o situație importantă de... Am atins un punct de inflexiune în ceea ce privește și um, piața concurențială și politica antitrust, Comisia, deja din anul 2003, în ceea ce privește uh, regulamentul privind uh, formarea um, comisiilor antitrust, au stabilit că uh, la fiecare șase ani trebuie să existe o revizuire a acestor regulamente. De asemenea, există niște anchete de sector care trebuie să fie realizate uh, nu au existat suficiente rapoarte de inițiativă în acest sens. Comisia uh, în raportul privind concurența a stabilit că pentru prima dată cartelurile și consumatorii, deci um, importanța unui control eficient al cartelurilor um, este foarte important pentru uh, sectorul consumatorilor. De asemenea, s-a abordat ajutorul de stat, uh, un punct important la nivel european, iar în raportul 2008 um, a fost um, sintetizată această situație de criză în care trece, prin care trecem de asemenea, cred că uh, propunerile sunt um, oarecum ambițioase dacă dorim să obținem un follow-up uh, și al raportelor care au fost deja încheiate, um, așa cum a spus și domnul Evans în trecut, uh, din partea PPE. Însă, din punctul de vedere al grupului nostru parlamentar, eu sunt dispus să colaborez cât mai bine cu toată lumea. Cred că um, greutățile economice pe care le-a abordat domnul Bulman uh, au arătat deja cât de mari sunt problemele. Mm, aceste uh, greutăți au apărut abia la sfârșitul lui 2008, deci ele vor lua proporții în continuare. Din punctul meu de vedere, um, regulamentul privind formarea, uh, controlul carterurilor uh, și politica antitrust uh, din numărul 1 per 2003 trebuie să reprezinte un punct central. În al doilea rând, um, sistemul de colaborare între autoritățile um, privind uh, regularizarea concurenței de la nivel național și cele europene trebuie structurate într-un mod cât mai eficient. Până acum au existat aceste one-stop shop care însă au um, creat anumite probleme, aceste dificultăți trebuie abordate, trebuie să le analizăm pentru a le putea depăși, pentru că ne interesează un comerț deschis, o situație concurențială uh, deschisă și transparentă și de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că întreprinderile care uh, respectă prevederile și vor să facă acest lucru trebuie să um, fie promovate. În ceea ce privește uh, politica de conformitate de adaptare în întreprinderilor care respectă prevederile europene, trebuie să li se acorde șanse uh, suplimentare. În al treilea rând, în ceea ce privește abuzurile de pe piață, cred că ar trebui uh, să aplicăm principiul subsidiarității în ceea ce privește anumite întreprinderi și statul membru ar trebui să aibă ocazia să intervină mai puternic decât prevede uh, dreptul privind cartelurile de la nivel european. Uh, punctul 11, mm, acesta uh, reiese din uh, raportul Comisiei și anume modul în care pot fi descoperite uh, cartelurile pornind de la um, anumite propuneri referitoare la um, recuperarea creanțelor. Pentru că trebuie, să, trebuie ca aceste carteluri să fie uh, dizolvate și descoperite și uh, consumatorii trebuie să fie protejați. Ei nu trebuie să fie puși în pericol um, din cauza acestor carteluri. Uh, informațiile confidențiale trebuie să fie prezentate în mod deschis dacă se observă un asemenea pericol. Ultimul punct pe care doresc să-l abordez și acesta a mai fost uh, discutat și a fost uh, abordat și în raportul Lene, precum și Sanchez Presedo, se referă la follow-up-ul pe care l-a abordat și doamna Feld și anume amenziile care au ajuns la un anumit dimensiune, la o anumită valoare care sperie oarecum, însă trebuie să vedem dacă proporționalitatea acestor amenzi nu este oarecum depășită în acest moment și ideea de bază a acestei proceduri este dacă um, Curtea Europeană de Justiție verifică într-adevăr valoarea acestor amenzi sau uh, pur și simplu merge pe propunerile din partea Comisiei Europene. Uh, nu doresc să fac o pledoarie să mă uh, exprim pentru amenzi de dimensiuni mai mici, însă uh, doresc ca proporționalitatea să fie respectată, mai ales în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, pentru că IMM-urile generează de obicei aproape 100% din uh, cifra lor de afaceri cu ajutorul acestor uh, zone de cartel. De aceea, aceste amenzi trebuie să nu fie uh, disproporționat de mari, pe când uh, în ceea ce privește întreprinderile mari, amenziile care sunt uh, aplicate acestora nu reprezintă aceeași proporție din cifra lor de afaceri ca în cazul întreprinderilor mici și mijlocii. De aceea, cred că ar trebui să discutăm împreună cu raportarea despre acest lucru pentru a ne asigura că proporționalitatea este respectată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schwab. Acum îi dau cuvântul domnului, La- da, domnului Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea să fac câteva observații în ce privește acest raport. Mai întâi, mă bucur, dragă Sofie, că vrei să faci un raport pragmatic și care să țină cont de ce s-a făcut înainte să nu fie doar un raport suplimentar uh, pe jumătate inutil. Deci apreciez această intenție. Dar acum aș vrea să spun ce este important pentru noi. E bine că nu vrei să ai un raport sub forma unei um, enumerări fără șir, dar dacă vrei ca acest raport să aibă un impact, trebuie să ții cont și de anumite realități. De exemplu, cea din industria construcției automobilelor. Ar trebui să fim foarte atenți în ce privește schema ajutoarelor de stat, pentru că aceasta a denaturat concurența pe piața internă din Europa. Și mă întreb dacă nu cumva suntem într-o situație în care un uh, număr foarte mic de producători de automobile dictează prețurile pe piață pentru subcontractanți și pentru um, cei care apoi comercializează automobilele. Deci ar trebui să ne uităm exact care este situația pe piață, căci eu cred că ea nu este deloc sănătoasă în momentul de față. căci uh, uh, puterea de negociere a furnizorilor față de um, uh, fabricanți, cum spuneam, suferă din cauza unor dezechilibre. Apoi, știm că există concurență serioasă între vânzătorii cu amănuntul, lanțurile de supermarketuri, dar vedem încă o dată cum aceștia dictează prețurile și de cât de mică este puterea um, um, furnizorilor produselor care sunt vândute în aceste supermarketuri. Încă un exemplu, industria telecomunicațiilor. Chiar suntem într-o situație în care concurența funcționează? căci din momentul în care operatorii își obțin licențele de funcționare și de emitere, ei au foarte multe practici care nu sunt deloc uh, conforme cu o concurență uh, loială, chiar dacă am tot încercat să luptăm împotriva acestor practici. Și în sfârșit, în ce privește uh, piețele financiare, am văzut că și aici statul a intervenit foarte mult, dar ar trebui încă o dată să ne asigurăm că aceste ajutoare nu au dus la o denaturare a concurenței. Și apoi am văzut că existau unele instituții care pentru că nu ne puteam permite ca um, să dea faliment, pentru că altfel pierderile ar fi fost mult prea mari și atunci le-am salvat, dar cu ajutoarele acordate, creăm parcă alte instituții care se găsesc în această poziție. Mă gândesc la o companie, în special, care are uh, poate 400.000 de angajați. Unii spun că uh, ești frumos atunci când ești mic, poate că nu trebuie să exagerăm, e clar că avem nevoie de companii care să poată să facă față concurenței la nivel mondial, dar să ne gândim și la lipsa de eficiență, care este o consecință a dimensiunilor prea mari a unei companii. De aceea ar trebui să ne gândim care ar fi dimensiunea ideală, mărimea ideală a unei companii, mai bine zis, pentru ca ea să fie competitivă și în același timp să um, nu fie mult prea mare pentru a putea fi controlată. Noi nu suntem uh, fani ai ajutoarelor de stat. Acestea pot fi uneori justificate, dar nu neapărat tot timpul. Da, aceste ajutoare pot fi justificate pentru anumite industrii emergente. De exemplu, Airbus n-ar fi fost niciodată o companie de succes în sectorul aerospațial dacă nu ar fi beneficiat de la început de ajutoare de stat. Și cum spuneam, dacă această companie nu ar fi beneficiat de subvenții uh, publice, nu ar fi avut niciodată un campion în acest domeniu de activitate. Dar în alte circunstanțe aceste ajutoare nu sunt justificate. Deci, pentru toate aceste sectoare din uh, domeniul noilor tehnologii, avem nevoie de stimulente, avem nevoie de subvenții publice, de ajutoare de stat și așa mai departe. Dar imediat ce uh, s-au pus bazele noi piețe, noi industrii, cred că aceste firme se pot descurca singure. Și atunci e bine să vedem cum putem progresiv să renunțăm la acordarea acestor subvenții de stat. De asemenea, avem nevoie de ajutoare de stat pentru a ajuta regiunile care au fost um, uh, afectate de catastrofe naturale, precum uh, un cutremur. Dar, încă o dată, iarăși, trebuie să ne gândim cum trebuie apoi să renunțăm la acordarea acestor ajutoare de stat, să nu o facem nici prea devreme, ca să nu ne tăiem craca de sub picioare, dar nici să nu le menținem prea mult, pentru că atunci uh, luptăm noi înșine uh, împotriva politicilor europene. Ați putea spune că poate că toate aceste lucruri nu fac parte din politica uh, concurenței, dar încă o dată insist asupra faptului că de multe ori e nevoie să se renunțe la acordarea acestor ajutoare de stat pentru că le fac mai mult rău decât bine. Apoi, în ce privește amenziile? atunci când există o încălcare a dreptului comunitar al concurenței. Noi dorim ca aceste amenzi să fie proporționale cu avantajul financiar pe care îl ai atunci când nu respecti legea. Pentru că în cazul în care, în ciuda faptului că plătești o amendă, continui să faci bani frumoși, respectiva amendă este absolut inutilă. Companiile trebuie să știe că în cazul în care ajung să fie, să dețină un monopol, să se organizeze într-un trust, să își dea seama că chiar se confruntă cu riscul de a dispărea cu totul de pe piață. Atât de um, descurajatoare ar trebui să fie aceste amenzi. Mulțumesc. Thank you, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Lambert. Acum îi dau cuvântul domnului Ferber. Mulțumesc. Doresc să fac doar câteva observații fundamentale pentru că anul 2008 a fost un an foarte important în ceea ce privește politica concurențială a Uniunii Europene și um, aporturile colegilor au uh, subliniat deja acest lucru pentru că între aplicarea obiectivă a legurilor jocului stabilite și uh, necesitățile care există, s-a dovedit a exista o oarecare discrepanță. Se pare că regulile jocului au ajuns într-o situație uh, de criză în care au trebuit să fie interpretate altfel sau adaptate. Cu toate acestea, regulile jocului sunt ancorate în mod primar în anumite regulamente. Acesta este un exercițiu interesant pentru a stabili uh, cum vom proceda pe viitor în ceea ce privește anumite puncte. Um, regulile jocului au fost uh, deja numite și nu doresc să le mai amintesc încă o dată. Pe de altă parte, există o serie de regulamente care vor fi verificate anul viitor și dorința mea este ca Parlamentul să aibă un punct de vedere, o poziție cât se poate clară în ceea ce le privește. Uh, pentru că nu trebuie să avem doar un document sub formă de scrisoare pe care să îl transmitem, ci de la începutul perioadei legis legislative trebuie să uh, ne preocupăm de chestiuni importante, pentru că numai astfel putem să ne implicăm mai puternic. Cred că uh, după 50 de ani de politică concurențială la nivel european, la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să ne gândim uh, că în curând va intra în vigoare și tratatul de la Lisabona și astfel regulile jocului trebuie să fie cât mai democratice. Nu vreau să neglijăm aceste reguli ale jocului și aplicarea lor. Aici este vorba despre o uh, sarcină executivă, însă nu se poate ca executivul să stabilească propriile Uh, regulile ale jocului, să le comunice Parlamentului și Consiliului și cu asta basta. M-aș bucura dacă Parlamentul, tocmai uh, referitor la acest raport al doamnei Feld, ar lua o poziție mai clară, s-ar folosi de el pentru a se gândea mai bine dacă deciziile Consiliului din anii 60, uh, care au acordat acest drept legislativ comisii, mai sunt uh, în consens cu ceea ce spune tratatul de la Lisabona și ceea ce s-a obținut prin validarea acestuia nu uh, este foarte bine ca Comisia să aplice regulile jocului, însă este vorba doar de implicarea noastră în stabilirea acestor reguli, pentru că fiecare țară se confruntă cu propriile probleme. Anumite lucruri au fost deja abordate, cum abordăm IMM-urile, cum uh, abordăm ajutorul de stat la nivel local. Um, acesta este un subiect important din țara mea pentru că noi ne confruntăm cu comunități importante care solicită toate ajutor local. Trebuie să vedem ce se subscrie um, regulilor concurenței și ce nu. Deci, practic, nu vom putea aborda o abordare coerentă dacă um, nu vom urmări o linie comună și nu vom fi acceptabili dacă autoritatea care controlează și verifică regulile le și stabilește. De aceea dorința mea cea mai mare este ca în spiritul celor uh, obținute prin tratatul de la Lisabona, uh, vom discuta și despre acest, uh, aceste lucruri și vom folosi acest raport privind uh, politica în domeniul concurenței ca pe o sugestie, ca pe un impuls de a um, ne implica mai mult în stabilirea acestor reguli. Sunt de părere că este nevoie de mai mult par parlamentarism în această direcție. Vă mulțumesc! Thank you, eh, thank you very much, Mr. Ferber. Mulțumesc, domnule Ferber. Acum aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. Înainte să închei lista celor care au cerut cuvântul, suntem cu toții de acord cu faptul că am trecut printr-o zonă de turbulențe foarte puternice. A fost uh, un adevărat climat de război și am aplicat legi extraordinare care nu mai aveau nimic de a face cu cele care erau în vigoare pe timp de pace. Am ținut cont de ce se întâmpla cu, din punct de vedere strict financiar, fără să le mai pese de regulile de bază ale economiei. Comisia vrea să garanteze uh, condițiile de uh, egalitate și de echitate pe piață. Acesta este principiul de bază, uh, principiul care domnește uh, legislația în domeniul concurenței nu, pe de altă parte, nu se dorește adoptarea de măsuri cu caracter definitiv sau cu un uh, impact structural. Eu cred că doamna raportor ar trebui să vadă dacă în anul 2008 Comisia și-a atins obiectivele pe care și le-a fixat singură. Apoi, analizăm diferitele aspecte ale strategiei de ieșire din criză felul în care ne putem întoarce la uh, uh, normalitate. Și ar fi bine să vedem dacă aplicarea acestor norme cu caracter provizoriu a avut rezultate pozitive pentru diferiții beneficiari. Băncile, de exemplu, care au putut să-și refacă capitalul datorită ajutoarelor de stat. Nu ar fi logic dacă aceste entități financiare ar uh, avea un avantaj concurențial din cauza faptului că au beneficiat de aceste ajutoare, ceea ce ar contravine um, dispozițiilor legislative din uh, sectorul financiar. am putea chiar vorbi de o deturnare a acestor ajutoare de stat dacă cumva ele au folosit la uh, acordarea unui avantaj comparativ acestor bănci. Nu mai am nimic altceva de spus, dau, dau cuvântul doamnei Eles și apoi domnului Hubner. Doamna Hubner, uh, se corectează doamna Pervanș Berez. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că doamna raportor uh, are o atitudine oarecum diferită pentru anul 2008, uh, pentru că ne-am obișnuit cu aceste rapoarte um, anuale despre Banca Centrală Europeană, despre zona euro și așa mai departe. Și până la urmă, raportul asupra concurenței este poate cel mai interesant pentru că ne permite să vedem dacă tot ceea ce ne-am propus să facem pentru anul respectiv uh, chiar a dat rezultate. Acum, câteva observații mai în detaliu și altele de ordin general. În ce privește concurența în relație cu piața muncii. Ar trebui să abordăm acest subiect. Am făcut-o anul trecut și anul dinainte și să ne gândim și la situația uh, stagiarilor a devenit uh, o tradiție în marile companii să facă apel la stagiat. Există nenumărate posibilități de stagiu și um, stagiarii sunt în general destul de tineri, dar condițiile lor de lucru s-au degradat foarte mult. Dar este un parametru pentru a verifica cum își tratează compania respectivă angajații, pentru că cu cât ai mai mult stagiari, cu atât poți să ai un eventual avantaj față de concurenți. Și să ne gândim mai ales uh, și la um, situația acestor lanțuri de supermarketuri și hipermarketuri și la politica lor de negociere a prețurilor cu furnizorii, dar cred că domnul Lambert deja a vorbit despre asta. Un alt punct pe care aș vrea să-l abordez, cel al mandatului comisiei. De multe ori, când abordează problema concurenței, comisia lasă deoparte unele aspecte care chiar sunt contrare uh, unei concurențe sănătoase. De exemplu, cabinetele de audit, uh, băncile comerciale și așa mai departe. Comisia refuză să facă anchete sectoriale pentru că spune că aici nu ar exista nicio contradicție cu regulile tratatelor europene. Dar dacă nu există uh, o contradicție cu regulile, cred că există o contradicție cu spiritul acestor tratate. Și eu cred că o politică a concurenței eficiente ar fi trebuit să pună degetul pe rană, respectiv pe această idee că unele companii sunt mult prea mari și nu ne putem permite ca ele să dea faliment. Cum spuneam, aceste analize sectoriale nu au fost uh, lansate nici până ziua de azi, deși Parlamentul le-a solicitat Comisiei. Și Direcția Generală Concurență și doamna comisar, care, cum spuneam, nu și-au plecat urechea la cererile noastre, au fost însă foarte rapide pentru a valida uh, ajutoarele de stat acordate băncilor. Deci, uh, acum, noi nu vrem uh, să uh, fim um, mult prea atenți la toate aceste detalii, pentru că casa a fost cât pe ce să fie mistuită de incendii, dar să nu creadă comisia că noi am trecut cu vederea toate aceste lucruri pentru că e de neacceptat ideea ca aceste bănci să fi profitat de ajutoarele de stat pentru a, ca apoi să folosească acești bani numai pentru profituri. Eu cred că trebuie să punem anumite condiții. Eu știu care este punctul de vedere al comisiei, știu de ce ei nu au făcut aceste anchete sectoriale, pentru că atunci când analizează a posteriori uh, efectele unor consolidări de capital, ar trebui să își exerciteze pe deplin puterile de uh, control. Dar asta nu însemna să-și dea seama că ei nu au pus anumite condiții înainte de a valida aceste ajutoare de stat, deci ar trebui pe undeva să-și analizeze propriile greșeli. Pentru, și în cazul în care aceste tendințe vor continua, nu cred că vom avea, vom um, întrunite condițiile necesare pentru restabilirea sectorului bancar, o restabilire, ca să spun așa, sănătoasă. Pentru că sunt multe alte chestiuni ce nu trebuie lăsate la o parte uh, salariile managerilor, aceste bonusuri și așa mai departe. Deci rămâne un sector problematic. Mulțumesc, doamna Berez. Și în încheierea acestei dezbateri dau cuvântul doamnei Hubner. I, I was very inept... Mulțumesc, domnule președinte. A observat toată lumea că doream uh, cu ar doare să iau cuvântul și poate vi s-a părut ciudat, însă din punctul meu de vedere este un raport foarte important. Nu e un uh, document banal, ci e un document care sosește într-o perioadă plină de provocări, dacă nu chiar plină de um, riscuri pentru politica europeană în domeniul concurenței și a subvențiilor. Aș dori să mă refer la două aspecte la care au făcut aluzii și uh, colegii antevorbitorii mei. În ceea ce privește ajutoarele de stat, erau două tendințe legate de măsurile masive de acordare de subvenții și ajutoare de stat adoptate de către Comisie de la începutul acestei crize. În primul rând, măsuri de salvare, de întrajutorare, ceea ce înseamnă că ele trebuie transformate acum în uh, ajutoare structurale. Deci vom avea aceste, e, nevoie de aceste uh, revizuiri la jumătate de mandat uh, în care ele să fie transformate în ajutoare structurale cu termen nelimită. Și a doua Uh, tendință legată de aceste subvenții era faptul că beneficiile primite, uh, ajutoarele acordate băncilor, în mod normal ar fi trebuit să ajungă la economia reală. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că stimulentele fiscale nu uh, vor pierde caracterul temporar și vor deveni încetățenite. Cred că ar fi o adevărată greșeală Cred că din partea Comisiei ar trebui să primim două angajamente. În primul rând, un angajament ca ea să ne raporteze în legătură cu progresul aceste, acestei tranziții, acestui proces uh, de la măsuri de întrajutorare la ajutoare structurale, uh, probabil pe mai multe etape și în al doilea rând ar trebui să solicităm o analiză a măsurii în care toate aceste ajutoare au fost repercutate în economia reală. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Hübner. Dorește comisia să ia cuvântul? Foarte pe scurt, domnule președinte. Aș dori să mă refer la unele aspecte la care s-au uh, uh, referit antevorbitorii mei, uh, dar și la măsurile propuse de către raportor. Salutăm faptul că acest raport uh, Uh, se dorește a fi prezentat în mod mai coerent și că se va pune accentul pe rolul pe care Comisia l-a jucat în ultimul an în domeniul crizei uh, economice și financiare am stabilit reguli de bază înainte comunicările cu privire la sectorul bancar și economia reală și de atunci am încercat uh, să aplicăm în mod sârguincios aceste reguli și să încurajăm restructurarea radicală a băncilor pentru a elimina uh, distorsionările de naturările concurenței și vă vom uh, ține informații în legătură cu această activitate și în viitor. De asemenea, suntem gata să discutăm cu raportorul, dar și cu Parlamentul, cum ar trebui să reacționăm mai bine la observațiile depuse de Parlament la raportul nostru anual. În trecut, nu am uh, reacționat uh, potrivit la aceste observații. Suntem gata să vă explicăm de ce anumite observații sunt preluate și altele nu sunt uh, luate în seamă. Și cred că vom avea un dialog constructiv din această perspectivă cu domnul raportor și cu Parlamentul în general. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Seban. Mă întreb dacă domnul raportor dorește să tragă câteva concluzii. Da. Mulțumesc Domnule președinte, s-a spus că termenul limită propus de mine, calendarul, este prea ambițios. Având în vedere intervențiile deputaților, toată lumea părea să fie de acord și ar putea să, am putea să finalizăm acest dosar și mai repede decât ne gândeam. Din tot ce au spus colegii, am ajuns la concluzia că suntem de acord într-o serie de aspecte. În primul rând, rolul Parlamentului European și în procesul de luare a deciziilor. Salut intervențiile efectuate de către domnul Ferber și în acest raport cred că ar trebui să subliniem faptul că rolul Parlamentului European trebuie consolidat. Uh, de asemenea, ar trebui să putem trage la răspundere Comisia, însă în același timp trebuie să fim foarte atenți să nu expunem Comisia Europeană la presiuni politice la nivel național. Cred că independența Comisiei Europene este crucială, dar sunt sigură că vom ajunge la un echilibru în acest domeniu. A doua chestiune importantă, ajutoarele de stat. Și aici am constatat că colegii sunt uh, aproape întru totul de acord. Domnul Bulman a pus degetul pe rană, spunea că în momente de criză guvernele ar trebui să aibă posibilitatea să intervină. Însă cred că în, întregul proces ar trebui să vizeze evaluarea, să vedem dacă ajutoarele acordate au fost eficiente, dacă și-au atins obiectivele scontate, și nu mă refer doar la recuperarea, la relansarea economică, au mai fost și alte obiective, de exemplu, acel plan de redresare ecologică și transmiterea beneficiilor ajutoarele de stat în economia reală. Și cred că ar trebui să evaluăm întregul proces să vedem dacă s-au îndeplinit obiectivele inițiale, cred că e foarte important. Sunt de acord cu domnul Budman că, de fapt, acesta este rolul autorităților publice să intervină în momente de criză. Dar să nu uităm că banii aceștia nu pică din cer. Ne confruntăm cu o presiune tot mai mare în ce privește datoriile externe, externe, se pare că va fi nevoie nu de ani de zile, ci de zeci de ani pentru a echilibra situația. Deficiturile bugetare sunt imense, ceea ce înseamnă că uh, nu ne putem ocupa mai bine de educație, protecția mediului, investițiile în tehnologiile ecologice, uh, serviciile de sănătate va trebui să ne gândim foarte atent la aceste, aceste aspecte. Orice centimă uh, cheltuită în ajutoare de sănătate trebuie să fie controlată, fiecare bănuț și trebuie să ne asigurăm că așa s-a făcut și să tragem la răspundere Comisia Europeană. Chestiunile care au rămas în suspans, politicile antitrust și fuziunile, nu s-a vorbit prea mult despre ele, însă cred că în acest weekend putem ajunge la un acord. Uh, și după ce am ascultat această dezbatere, vă spun că v-aș dori să vă informez că sunt pentru un calendar mai strâns, adoptarea în cel mai rău caz în luna martie, pentru că astfel am avea o influență mai mare asupra întregului proces. Deci eu îmi pregătesc proiectul de raport la, în acest sfârșit de săptămână, îl trimit la traducere săptămâna viitoare, în cursul săptămânii viitoare și după aceea îl voi trimite raportorilor din umbră în, în limba engleză să încercăm să cădem de acord cât mai repede cu putință. Și să nu uit încă un aspect, domnul Schwab, dacă nu mă înșel, pe drept cuvânt a spus că ar trebui să avem o întrunire a experților, poate nu chiar uh, sub uh, forma unei audieri, Uh, mă, mă deranjează faptul că aceste audieri nu ne mai permit nouă comisiei să ne întrunim, însă poate ar trebui să avem o ședință a coordonatorilor cu experții, să găsim un format uh, potrivit și să invităm experții ca să discutăm. Mulțumesc! Mulțumim, Sofie! Putem uh, trece la următorul punct de pe ordinea de zi am finalizat acest punct legat de concurență 2008, politicile în domeniul concurenței 2008. Facem o pauză până la 10 și un sfert când începem uh, votul. Right. Um, we, we have a vote to take, which... Va trebui să votăm. Va fi un vot uh, rapid, sper. A obținut toată lumea lista de voturi. Microfonul este pornit. Mă puteți auzi? vom vota referitor la raportul domnului Bulman privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Să sperăm că lista de vot este cea corectă. Primul vot se referă la amendamentul 5. Aș vrea să văd cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, 12 al domnului Schmidt a fost retras, deci trecem mai departe la votul referitor la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Toate celelalte uh, cad în bloc, așa încât trecem mai departe la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ceea ce înseamnă că amendamentul 8 cade. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ceea ce înseamnă că amendamentul 10 cade. Amendamentul 3 a fost retras. Amendamentul 11. Cine este? Nu. Și amendamentul 11 pentru, uh, cade pentru că a, a fost, compromisul A a fost adoptat. Așa încât acum trecem la amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Putem să votăm acum referitor la textul amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în mod evident. Și acum votul referitor la rezoluția legislativă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acesta se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult!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 the hearing, public hearing of directive. All right, we, we, we can now move on to... Putem să trecem la audierea noastră. Sunt convinsă că vom putea, vom avea nevoie de tot timpul pe care îl avem la dispoziție, deci faptul că începem cu mai mult de jumătate de oră mai devreme este binevenit. Unii încă se distrează, dar trebuie totuși să facem liniște. Cum spuneam, e foarte bine că avem câteva minute în plus. Iată cum vom face. Cred că ați primit documentul uh, în care sunt incluse CV-urile invitațiilor noștri cu toții sunt uh, experți și atunci n-am să pierd timpul cu prezentarea lor și am să prefer să folosim acest timp pentru ca ei să poată să se exprime. Dar vreau să urez bun venit uh, acestora pentru cei care nu știu unde aceștia s-au așezat e practic în rândul al patrulea, deci la mijlocul sălii, ca să spun așa. Pentru cei care vor să se uite la ei atunci când vor vorbi. După ce voi face introducerea, am să dau pe scurt cuvântul domnului raportor Jean-Paul Gozes, care va face câteva observații preliminare Apoi, am să dau cuvântul invitațiilor noștri um, timp de aproximativ o oră și rog încă dinainte să-și respecte timpul alocat. Există copii um, tipărite ale discursurilor iar domnul Reine Hoffman va vorbi împreună cu doamna Janet Williamson în numele uh, sindicatelor europene. Și ca de obicei, uh, întâlnirea noastră este transmisă în direct pe web uh, TV. trebuie să mai știți că s-a făcut deja o evaluare a um, ratei de um, audiere a transmisiei reuniunilor noastre și se va mai face una la sfârșitul acestei luni. Acum îi dau cuvântul domnului Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu foarte succint, da, dragi colegi. Ce este important astăzi este să dăm ocazia invitaților noștri să vorbească despre subiectul care ne interesează, un subiect deosebit de complicat, pentru că directiva, proiectul de directivă are o sferă de aplicare foarte extinsă, pentru că se ocupă de toate acele um, fonduri care nu sunt acoperite de um, directiva CRD. Unul din colegii mei, raportor din umbră, domnul Goebbels, spunea ieri că se exercitează presiuni neobișnuite din partea grupurilor de interese. Am simțit și eu acest lucru, nu, chiar nu pot să fac față cererilor de uh, uh, randevu. Pot să vă spun chiar că agenda mea este încărcată până la sfârșitul lunii decembrie a anului în curs. Noi ne așteptăm ca această audiere și atelierul de azi după amiază să ne permită să auzim niște observații concrete. Legislatorul nu poate să fie omniscient, nu poate să știe uh, tot ceea ce se întâmplă pe um, piață. Și atunci ne dorim să putem să punem la punct o uh, legislație care să fie concretă, pragmatică, care să răspundă așteptărilor cetățenilor noștri și așteptărilor părților interesate. Pentru că mulți dintre cei care vin să mă vadă, își încep uh, discursul cu directiva este binevenită, dar și apoi, încetul cu încetul, demontează fiecare din prevederile acestei uh, directive ca fiind uh, necorespunzătoare, neadecvate și așa mai departe. Insistă cu toții foarte mult asupra faptului că fondurile speculative nu sunt vinovate pentru această criză, dar eu cred că nu mai putem accepta ca pe piețele financiare să mai existe vreo părticică care să scape reglementărilor, care să fie scutite de respectarea acestora. Dar rămânem deschiși și atunci vrem să vă ascultăm astăzi, să știm care sunt uh, interesele dumneavoastră și să ne inspirăm din experiența dumneavoastră. Președinta, mulțumesc! ceea ce înseamnă cu acestea putem vedea că începem mai devreme și atunci dau cuvântul doamnei Verena Ros, care este copreședinte al uh, Task Force-ului vedere uh, de ansamblu a fondurilor speculative și care reprezintă Organizația Internațională a Comisiei de uh, Securități și apoi voi da cuvântul domnului Edi Wismer. Deci, Verena, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua uh, și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt Verena Ros și am venit astăzi aici în calitatea mea de copreședinte al IOSCO căci noi am publicat un raport uh, la începutul acestui an despre fondurile speculative. Această task force a fost creată la cererea Summit 10 pentru a avea o vedere de ansamblu asupra entităților financiare, asupra fondurilor de investiții care nu erau reglementate și noi am hotărât să ne concentrăm asupra fondurilor speculative mai degrabă decât alte fonduri, precum fondurile private de capital. Însă, în acest raport, care a fost publicat în luna iunie acestui an, că multe din observațiile și concluziile noastre se aplică și altor entități care controlează capitaluri private. Distincția între fondurile speculative și fondurile private de capital este foarte importantă, însă atunci când ne uităm la propuneri în detaliu. Vreau mai întâi să subliniez că există multe puncte comune între intențiile IOSCO și cele ale directivei. Mai întâi, mai întâi, atât raportul IOSCO cât și proiectul de directivă vor să găsească răspunsuri la ce s-a întâmplat în recenta criză și să da un follow-up intenției afirmate de liderii din, de la summitul G20 de a exista o supraveghere a acestor fonduri dar cred că și Comisia și IOSCO recunosc faptul că nu fondurile speculative au fost vinovate pentru recenta criză economică. Deja în luna martie 2009 s-a afirmat acest lucru cu tărie, dar fondurile speculative au um, agravat oarecum consecințele crizei, pentru că ei din cauza restricției lichidităților sau din cauza uh, cererilor investitorilor au trebuit să își schimbă comportamentul pe piață. Rolul jucat de fondurile speculative trebuie așadar reglementat și supravegheat. Atât IOSCO cât și directiva acceptă faptul că administratorii fondurilor speculative trebuie să respecte niște standarde foarte ridicate, un cod uh, de, de etic și de asemenea ar trebui să existe niște cerințe armonizate pentru acordarea uh, um, autorizațiilor de funcționare. Am mai identificat în cadrul IOSCO lucruri legate de um, um, gestionarea riscurilor, de active și de um, acțiunile deținute. Dar nu am spus că ar trebui să existe niște plafoane pentru cerințele de capital propriu. Mai apoi, atât IOSCO cât și directiva se concentrează asupra faptului că trebuie reglementate informațiile pe care trebuie să le furnizeze administratorii fondurilor, mai ales în ce privește riscurile sistemice. Deci, cum spuneam, există o coerență, o convergență între IOSCO și directive, dar există și lucruri diferite. Pentru mine, cel mai uh, evident este dimensiunea globală. Evident că instituțiile europene se uită la lume dintr-o perspectivă europeană, pe când IOSCO are o vedere de ansamblu cu dimensiuni mondiale. Dar raportul nostru sublinează faptul că, deși standardele sunt diferite în funcție de jurisdicție, e foarte important să subliniem că orice fel de uh, norme de reglementare ar trebui să aibă efecte globale, pentru că aceste fonduri speculative sunt deosebit de mobile. Noi suntem de acord cu faptul că ar trebui să existe mai multă convergență între reglementările din diferitele zone ale globului pentru fondurile speculative, pentru că, cum spuneam, orice fel de reglementare trebuie să aibă un impact global. Deja în raportul la Rozier se spunea că orice fel de reglementare ar trebui să țină cont de nevoia prezervării unei economii globale și a unei economii deschise. Această nevoie de standarde globale a stat în fruntea recomandărilor finale pe care Iosco le-a făcut în raportul său. Noi am început acum un proces de implementare și de monitorizare pentru a vedea cum implementează membrii individuali ai uh, task force-ului nostru aceste recomandări finale din uh, raportul pe care l-am făcut. Pentru că, cum spuneam, e vorba despre niște uh, uh actori pe plan mondial. Noi ne dorim ca cerințele pentru țările terțe, mai ales pentru administratorii fondurilor, vor fi aceleași ca cele în vigoare pentru fondurile speculative care sunt bazate în Uniunea Europeană. Pentru că nu trebuie să existe denaturări ale concurenței între fondurile speculative din exterior care au acces la piața europeană și cele din um, Uniunea Europeană. Eu cred că orice fel de abordare nediscriminatorie va avea beneficii Uh, evidente pentru investitori. De asemenea, cred că nu există um, aceleași distinții, nu se fac aceleași distinții în proiectul de directivă, precum în raportul uh, IOSCON ce privește diferitele uh, fonduri de investiții. Ar trebui să se precizeze foarte clar uh, cum sunt administrate fondurile uh, speculative, cum funcționează prime brokerii și investitorii. Să se știe exact cum funcționează aceste fonduri speculative, să se identifice riscurile potențiale și să se precizeze uh, modalitățile de soluționare a litigiilor. Trebuie să recunoaștem deosebirile foarte uh, um, clare care există între fondurile speculative și fondurile private de capital. Pentru că statutul administratorilor, de asemenea, trebuie să fie diferit, având în vedere natura uh, uh diferită a activităților acestor fonduri. Sper că am explicat clar care erau punctele comune și diferențele între raportul nostru și proiectul de directivă și Sper să pot să revin asupra anumitor aspecte răspunsând la întrebările pe care mi le veți adresa. Vă mulțumesc! Doamna președintă, mulțumesc foarte mult, uh, Verena. Da, uh, sper să nu uh, întârziem peste timpul alocat, pentru că deja dumneavoastră ați vorbit mai mult decât timpul alocat. Acum trecem la Eddie Weimacher. se pune o întrebare. Doamnă președinte, ne vorbiți deja de timp, dar din câte văd eu, ceasurile din sală sunt ambele blocate la 10 fără 10 și cronometrul nu demarează, e ca în timpul negocierilor asupra uh, PAC. Deci ar fi bine dacă măcar cronometrul ar demara ca să știe fiecare vorbitor cât a vorbit și cât timp îi mai rămâne. Da, cred că ce putem face este ca atunci când începe următorul uh, uh, deputat, va fi ora 10.45 și numai dacă demarăm cronometrul veți putea vedea exact cât vorbește fiecare, dacă nu trebuie să vă uitați la ceasurile dumneavoastră de mână. Cum spunea următorul vorbitor, este Edi uh, Weimerschel, care este președinte al uh, CSR. Dumnealui nu mai are nevoie să fie prezentat. Când vorbiți, trebuie să ne spuneți când vreți să se treacă la următorul diapozitiv sau să ne faceți seama. Acum vă dau cuvântul. Mulțumesc, președinte. E o onoare și o plăcere pentru mine să particip la această audiere importantă și dacă mă uit la rata de ocupare a sălii, îmi dau seama că într-adevăr e o audiere importantă. Sala e aproape plină. Aș dori să respect obiectivele legate de timp cât mai bine. În primul rând, m-am întrebat de ce mă aflu eu aici. Nu e foarte Uh, clar pentru că organizația mea CESR, Comitetul Reglementatorilor Europeni pentru Instrumentele Financiare, nu uh, a fost solicitată să depună un aviz. Poate că vi se pare ciudat faptul că trebuie să vorbesc despre un subiect pentru care nu am niciun fel de mandat, nu am o legitimitate oficială. Însă singura legitimitate e legitimitatea mea personală e de ordin universitar, nu este una foarte practică și sper să înțelegeți situația dificilă în care mă aflu uh, în prezent. Deci vă rog să înțelegeți că sunt într-o situație întrucâtva specială, însă în această uh, calitate aș dori să vă prezint câteva idei interesante pentru dumneavoastră. Nu o să trec prin cele 27 de diapozitive pe care le-am uh, pregătit, uh, pentru că atunci ar trebui să vorbesc până la 12 și nu vreau să fac acest lucru. În primul rând, trebuie să fim foarte obiectivi în legătură cu, uh, cu de, clar în legătură cu obiectivele. Primul dintre aceste obiective este abordarea riscului sistemic sistemic. Toată lumea e de acord că trebuie să luăm măsuri. Însă mai sunt și alte probleme, respectiv comportamentul piețelor. Am constatat abuzuri de piață recent. În acest domeniu apar uh, chestiuni legate de protecția investitorilor și aceste hedge fonduri vor fi puse în viitor la dispoziția publicului vast. Deci avem o problemă a uh, relației. Trebuie să dezvoltăm un nou sistem care este mai puțin uh, Um, mai puțin solicitant decât uh, sistemul OPCVM. Apoi, se mai pune problema investitorilor. Aici, subiectul guvernanței nu a fost complet explorat, abordat și, în fine, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu riscurile prudențiale. Poate că uh, autoritățile de supraveghere ar trebui să se ocupe de ele, dar aș dori să vă spun și eu câte ceva. Referitor la sfera de aplicare, mă voi baza pe propunerea comisiei, pentru că nu am nicio cunoștință în legătură cu alte texte. Am înțeles că mâine urmează să fie publicat un nou document, dar nu știu ce conține. Sfera este foarte vastă și întrebarea este dacă a fost o alegere bună. Eu cred că obiectivul e prea ambițios și aș dori să abordez o serie de chestiuni care ar putea fi abordate în uh, directive. Companiile private sunt foarte numeroase în Europa. Mă întreb dacă ele sunt uh, în sfera de aplicare a directivei Apoi, anumiți investitori, precum investitorii de venture capital, uh, intră și ei în sfera de aplicare a uh, directivei, că e vorba de investitori privați sau nu. Și avem uh, segmentarea, avem fragmentarea în legătură cu fondurile de capitaluri proprii, dar pe de altă parte și fondurile imobiliare, o chestiune delicată, chiar și fondurile pasive care vor intra în domeniul de aplicare al directivei, dar nu este foarte clar. Apoi, alte chestiuni, chestiuni mai specifice, mă uit, uh, sunt cu ochii pe uh, ceas, cu privire la depozitari. E ciudat că sistemul de depozitare pentru uh, hedge funds este același cu OPCV, cel al OPCV-urilor, care sunt instrumente uh, publice de finanțare. Cred că OPCV-urile nu ar trebui să fie mai puțin protejate decât uh, hedge fundurile. Eu propun să nu introducem această clauză care este uh, foarte constrângătoare, ci să avem un sistem în care să avem reguli foarte clare în legătură cu prudența, due diligence. Și aceste reguli ar putea fi aplicate de autoritățile uh, din domeniu, ESMA, în acest domeniu. Deci am putea ca, să facem ca regimul de depozitare să fie adaptat la nevoile identificate. Problema evaluării este și ea foarte important. Cred că ar trebui ca în domeniul în care regulile pieței se aplică, precum în domeniul OPCVM-urilor, să creăm condiții pentru, egale pentru toată lumea. Cele cinci minute aproape s-au uh, scurs, deci mă refer acum la fondurile pentru capitalul proprii. Știm că sunt diferite, dar persistă multe întrebări aici întrebări care au fost abordate. Conflictul de interese în faza de preachiziție, după ce se face investiția, întrebarea este cine primește, cine primește informații și ne furnizează informații și apoi problema uh, excessive leverage. Nu doresc să facă o judecată de valoare, dar această problemă e de actualitate și nu a fost abordată. Apoi, în ce privește guvernanța corporatistă. Uh, această dezbatere a fost declanșată în Germania, ă, dar nu a fost ă, abordată așa cum trebuie. E vorba de dreptul comercial, dar nu numai dreptul comercial care reglementează acest domeniu. S-ar putea ca și aici să avem câteva enigme. Apoi, faptul că cei care dețin uh, uh, acțiunile uh, sunt foarte importanți. Este un raport în uh, Regatul Unit. Uh, iată o altă problemă. Am întârziat un minut. Mă scuzați, doamnă președinte. Mulțumesc. Sunt sigură că aceste chestiuni vor fi reabordate la sesiunea de întrebări-răspunsuri. Trecem foarte repede la următorul vorbitar. Vorbim despre țările terțe și chestiunile legate de depozitar. Oratorul nostru este Robin Eliver, uh, șef la EMA, Compliance Street uh, State Bank. Aveți cuvântul și începem iarăși uh, cu cronometrul. Mulțumesc, o să încerc să fiu cât mai rapid. Mulțumesc deputaților pentru faptul că mă ascultă. După cum ați spus, sunt șef pentru conformitate, pentru Europa, Orientul Mijlociu, Africa, banca noastră operează în 27 de state membre pe 100 de piețe la nivel mondial. Avem 13,3 miliarde uh, de în, în um, active și 1,7 miliarde în active pe care le gestionăm. Avem 6200 de colegi care activează în țări în Uniunea Europeană și astăzi am fost solicitat să abordez trei aspecte. În primul rând, responsabilitatea depozitarului, delegația răspunderii și uh, plasament, plasamentul privat. În calitate de bancă paneuropeană, noi suntem pentru ca această directivă cu privire la armonizarea activităților Uh, la nivel transfrontalier uh, să intre în vigoare. Noi considerăm că transparența pe piață este foarte importantă, e de dorit și, de asemenea, raportarea cu privire la riscurile sistemice uh, este și a justificată precauția due diligence sunt întru totul de acord cu ce spunea antevorbitorul meu. Totuși, considerăm că în procesul de evaluare și în configurarea responsabilităților avem și noi o răspundere. Sigur că uh, trebuie să favorizăm procesul independent de depozitare și credem ca înregistrarea oficială să fie uh, extinsă. A început în unele țări și trebuie să uh, se răspândească și în alte țări. Însă există părți din directivă cu care nu suntem de acord. Noi am recomanda o abordare care să țină cont de precedentele legislative în ce privește practicile industriale în textul directivei și am dori să tragem concluzia, am dori să spunem că regimul OPCVM a funcționat foarte bine de-a lungul anilor, îl vom susține și noi și am recomanda uh, să se adopte acest model pentru legislația următoare. Am fost solicitat să vorbesc despre răspunderea depozitarului. Știu că custodianul reprezintă un grup de entități care joacă un rol important în gestionarea, în administrarea activelor clienților. Considerăm că incidentele izolate, dar foarte grave, de pe piață au reprezentat o excepție, pentru că administrarea activelor a fost un proces de succes de-a lungul anilor. Custodele administratorul face o muncă de calitate pentru investitor. Pentru administratori, administratorii de fonduri de uh, investiții alternative, modelul propus uh, în comisie ar însemna sfârșitul activității. Deci cerem ca cei care participă la piață să asume mai puține riscuri și să se țină cont și de riscul de concentrare dacă impunem o răspundere prea uh, strictă, riscăm ca uh, sistemul să se colapseze cu totul. În uh, piețele emergente, știm că Uniunea Europeană are și ea piețe emergente, considerăm că ele trebuie să facă obiectul unor investiții. Însă să avem uh, și administratori cu experiență care să desfășoare activități la scară largă Considerăm că această propunere cu privire la răspunderea uh, depozitarului duce la costuri sporite, reduce opțiunile pentru investitori, iar în ceea ce privește uh, răspunderea sporită și uh, uh, constrângerile vor duce la rezultate negative pe termen lung. Administratorul care trebuie să administreze singur și dar și să-și asume riscul, trebuie să plătească un preț prea ridicat. Știu că timpul trece, însă aș dori să spun că precauția due diligence uh, trebuie încurajată și considerăm că normele actuale permit recuperarea unor uh, pierderi uh, au, au permis acest lucru în trecut și considerăm că și în viitor pot face acest lucru. Mi s-a spus să mai vorbesc despre delegare. Cred că este foarte important să încercăm să delegăm uh, pe baza depozitării, dar și pe baza evaluării uh, la toată scara noastră, pe tot lanțul. Avem uh, piețe care pot să ne ajute să reducem costurile și să furnizăm servicii de calitate, deci avem nevoie de acest tip de delegare și nu considerăm că ar trebui să ne limităm doar la Uniunea Europeană sau doar la un uh, proces unic de delegare. Considerăm că depozitarii au uh, furnizat deja servicii de precauție foarte sănătoase și vom uh, continua să uh, facem la fel. Ne gândim la toate tipurile de active pe care le administrăm. Și am dorit să primim lămuriri în ce privește normele care se aplică în domeniul delegării în Uniunea Europeană. Deocamdată situația este puțin confuză. Ultimul domeniu la care trebuie să mă refer îl reprezintă uh, plasamentele private și cred că e foarte important să subliniez că, într-adevăr, înțelegem care ar fi motivul pentru acest pașaport european, pentru întreprinderi care a funcționat bine în alte domenii, noi considerăm că schemele de plasamente private la nivel național ar trebui să rămână în vigoare, pentru că ele funcționează bine și considerăm că ar trebui încurajate și în viitor. E vorba de fonduri care investesc în Uniunea Europeană, dar și în străinătate. E vorba de administratorii de uh, fonduri, dar și fondurile în sine. Deci noi considerăm că ar fi bine ca investitorii să aibă acces la fonduri din, toate, din toată lumea, sigur cu condiția ca ele să fie administrate în mod profesionist și corect, dar credem că limitarea alegerii a opțiunilor ar avea efecte negative pentru consumatori într-un context în care profiturile sunt foarte importante, așa cum spuneam și înainte, uh, prevederile uh, prevederile au rămas aceleași, uh, generarea de profit. Deci am dorit ca sistemele, schemele de plasament private să rămână în vigoare. Deci, concluzia mea este că avem o piață deschisă care funcționează bine din acest punct de vedere, nu trebuie să suprareglementăm. E adevărat că reglementările trebuie să vizeze anumite domenii specifice și le susținem, însă trebuie să menținem alegere opțiuni pentru consumatori și să uh, menținem uh, costurile uh, în administrarea activelor la un nivel minim. Vă mulțumesc. Am respectat timpul, dacă nu mă înșel. Vă mulțumesc. Robin pentru Robin erau prevăzute 10 minute și nu 5. A respectat timpul, chiar uh, a economisit uh, o parte din timpul care a fost alocat, deci îi vom da mai mult la sesiunea de întrebări-răspunsuri. Următorul domeniu pe care îl vom discuta, perspectiva din partea vânzătorilor, dar și din partea cumpărătorilor această perspectivă ne va fi prezentată de domnul Anthony Byrne, care și el a primit inițial 10 minute, dar dacă ne-am bucurat dacă ar vorbi mai pe scurt, pentru că va primi uh, mai mult timp la întrebări și la răspunsuri. Nu, mă corectează cineva, 5 minute am primit? Da, m-am înșelat. Deci Anthony primește 5 minute și Marcus tot 5 minute. Îmi pare rău că m-am înșelat. Bun, 5 minute, Anthony. Mulțumesc pentru invitația de azi. Numele meu este Anthony Byrne din partea Deutsche Bank, iar subiectul pe care îl vom discuta astăzi este perspectiva din partea părții uh, cumpărătorilor și a vânzătorilor. Uh, uh, voi discuta voi discuta axându pe trei componente. În primul rând, o explicație um, a brokerajului primar, apoi um, aspecte pozitive și îngrijorări privind, privind administratorii fondurilor de investiții alternative și apoi um, un răspuns la întrebările din partea raportului Gozes. Prime brokerage. Acest brokeraj primar este un termen general care descrie serviciile financiare. Aceste servicii includ um, custodierea, um, serviciile primind activele, raportarea către clienți, finanțarea, împrumuturile de titluri de valoare, dezvoltarea și introducerea de capitale, riscul managementului și consultare. Important este să ne asigurăm că fondurile clienților uh, există și că uh, creditele pot fi uh, rambursate. Vorbim despre uh, brokeraj care este de dimensiuni mic, iar uh, controlul poate fi uh, realizat cu uh, ușurință. Uh, ca un investitor, un broker primar uh, este concentrat uh, în asigurarea activelor care sunt controlate și de asemenea a împrumuturilor care trebuie rambursate. Re um, regularizarea trebuie să fie una bună și trebuie să asistăm în acest sens la un proces care se desfășoară în condiții uh, bune. În al doilea rând, uh, trebuie să vedem care sunt aspectele pozitive și îngrijorările în ceea ce privește administratorul fondurilor de investiții alternative. Există o serie de riscuri sistemice, de vorbim și despre protecția uh, investitorilor aici, aici, um, vital este să existe un regim consistent uh, global care să fie uh, reflectat în um, declarațiile publice din partea G20, ECB și IOSCO. Industria uh, vorbește despre um, înregistrarea fondurilor de investiții uh, a administratorilor acestora, despre dezvăluirea de uh, informații sistemice către uh, agențiile de reglementare, despre trans- transparență consolidată și despre pașaportul UE. Uh, de asemenea, aș vrea să subliniez patru puncte importante. Um, mă refer la depozitari aici, care trezesc anumite îngrijorări și anume faptul că um, vor exista anumite riscuri și pierderi care nu pot fi controlate. Acest uh, lucru ar duce la niște costuri crescute, iar pierderea de acces investițional al, uh, ar provoca probleme pe piețele europene. Al doilea aspect se referă la um, chestiuni legate de marketing și criterii de echivalență. Investitorii profesioniști UE uh, care uh, investesc în uh, fonduri de pensii um, joacă un rol foarte important. În al treilea rând vorbim de delegare și de restricțiile care ar reduce oportunitățile de investiții și ar tăia accesul la expertiza locală. În al treilea rând, restricții um, privind rata de îndatorare a capitalului, acest lucru ar crea dezavantaje concurențiale pentru uh, administratorii uh, de la nivelul Uniunii Europene. În al treilea rând, aș vrea să dau un răspuns la întrebările ridicate de raportor, raportorul uh, Gozes. În primul rând, vorbim aici despre prime brokerage. Credem că pot a, că aceasta este o metodă cât se poate de utilă, uh, este o metodă Primar, în ceea ce privește uh, obținerea de finanțări, custodierea și raportarea. Trebuie să ținem cont de conflictul uh, moștenit, dar care poate fi gestionat între finanțarea care este oferită și custodiere. De asemenea, trebuie să ne referim la uh, depozitările singulare, investitorii uh, se concentrează uh, pe reducerea riscurilor prin diversificare, pe analiza de risc și pe uh, utilizarea um, brokerajului primar, precum și a custodierii. A doua întrebare s-a referit la tipurile de aranjamente care există între AIFM, AIF și brokerajul primar, care um, acționează în sensul custodierii. Există anumite uh, responsabilități de custodiere și de finanțare, a, finanțare apendi, Atașamentul, uh, în acest sens, uh, prevede o listă de standarde în ceea ce privește acordurile în domeniul brokerajului. A treia întrebare s-a referit la um, fondurile de um, hedging, fondurile speculative, um, și la relația între FSA, uh, BaFin și SEC. Și aici există o relație uh, cât se poate de uh, serioasă și care este ținută sub control. A patra uh, întrebare s-a referit la um, administratorii um, fondurilor uh, care prezintă riscuri. Acest uh, lucru este foarte important pentru că uh, noi ne-am bucurat să putem uh, oferi uh, informații uh, importante și regate de raportare. Um, administratorii deja oferă um, informații semnificative privind um, riscurile uh, investitorilor și sperăm că această colaborare să funcționeze la fel de bine și pe viitor. Ultima întrebare s-a referit la uh, obligațiile legale a Uniunii Europene pe viitor în legătură cu uh, brokerajul primar. Industria um, este deja uh, foarte reglementată și uh, încă mai discutăm despre măsuri adiționale. În concluzie, vă mulțumesc pentru timpul acordat astăzi. Uh, Deutsche Bank este angajată într-un dialog cât se poate deschis cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Vom trece mai departe la următorul vorbitor, care este Marcus Miederhof, um, din partea um, Consiliului General Europe Alliance Global Investors Europe GmbH. Uh, Bună ziua, numele meu este Marcus Miederhof, uh, lucrez la Alliance Global Investors Europe GmbH. Uh, Pentru a prezenta compania noastră, trebuie să spunem că suntem una dintre puținele companii uh, globale care au sediul în Europa. Um, prezența noastră este puternică și în Statele Unite, precum și în toate uh, locațiile importante din Europa, în, um, precum și în Asia și Pacific. Dacă este să ne uităm la AIFMD, Um, noi nu am privit lucrurile uh, din uh, punctul de vedere al fondurilor speculative pentru că ele nu fac parte din uh, oferta noastră de produse și nici din perspectiva investitorilor noștri, care sunt uh, în mod primar uh, companiile de asigurări. Ele um, au o abordare conservatoare de investiții și de aceea fondurile speculative nu joacă un rol major pentru noi. Însă, subiectul cel mai important pentru noi uh, este Eh, directiva privind piețele de instrumente financiare, eh, definirea eh, acestora, definirea portofoliului de reguli pentru administratori. Acestea uh, acoperă toate um, schemele colective de investiții neeuropene și, într-adevăr, acest lucru duce la foarte multe dificultăți pentru grupul nostru, pentru că, așa cum spuneam uh, la început, suntem organizați uh, pe o bază globală și încercăm să aducem cea mai bună expertiză din partea grupului nostru. Um, experții noștri furnizează informații uh, importante clienților din Europa Astfel, lucrurile devin mai dificile, uh, dacă nu cumva imposibile, uh, dacă directiva rămâne uh, sub forma în care este realizată în prezent. Aș vrea să dau un exemplu foarte clar, care cred că este foarte ilustrativ și a fost ignorat în dezbatere până acum. Noi administrăm în afara Europei fonduri de investiții stabilite în zona Asia-Pacific, care, prin definiție, um, fac parte din această directivă. Uh, fondurile sunt reglementate într-o formă care uh, se referă la piețele interne, însă dacă noi nu putem să mai acționăm de la nivel de Europa, atunci vor apărea probleme. Uh, nu este ceva ce am vrea să facem. Uh, noi vrem să continuăm să îi consultăm, să oferim consultanță clienților noștri din această zonă, Asia-Pacific, și dacă lucrurile merg într-o altă direcție, atunci uh, investițiile pentru fondurile europene unde folosim expertiza experților noștri, pe care o folosim însă și în alte zone ale Europei, nu mai, mai putea completa oferta noastră de produse. Acesta este cel mai bun cea mai bună cale de a uh, veni în, în întâmpinarea uh, clienților noștri, iar clientul nostru cel mai mare, Allianz Group, uh, este de părere că aceasta reprezintă o valoare adăugată la sfârșitul zilei, pornind de la performanțele care uh, au fost obținute în domeniul uh, asigurărilor de viață. Vă rog să-mi permiteți să uh, analizez pe scurt uh, discuția privind uh, marketingul, uh, care a fost menționată deja. Din punctul nostru de vedere, plasamentul privat și regimul de plasament privat este binevenit, reprezintă un instrument de a aduce siguranță legală într-un sistem care în prezent este oarecum fragmentat la nivel de Europa. Dacă acesta este scopul uh, regimului de plasament privat, atunci noi îl susținem în totalitate Ceea ce au spus antevorbitorii mei este corect, noi susținem acest lucru, însă nu trebuie să fie un stimulent pentru a îndepărta uh, regimul care există în prezent, pentru că este un regim care funcționează bine și nu trebuie să limităm uh, opțiunile investitorilor în felul acesta. Ultimul punct pe care doream să-l menționez se referă la depozite și depozitari. Uh, un punct abordat și de colegii noștri. Aș dori să um, subliniez ambele perspective pe care le acoperim. Pe de o parte, dorim să păstrăm prețurile pentru serviciile de custodiere la un nivel rezonabil. Um, ne interesează acest lucru și, pe de altă parte, așa cum am menționat și înainte, impactul global al acestei acțiuni este foarte important pentru că noi recunoaștem riscurile care apar și anume anumite piețe nu vor mai fi uh, disponibile ca piețe de investiții pentru noi dacă acest regim de răspundere strictă va fi introdus. În final, um, acest lucru va duce la faptul că nu putem Uh, spune că uh, regimul uh, actual este mai puțin strict decât cel care va fi uh, introdus prin directiva MIFID. Este o procedură care trebuie analizată uh, în profunzime și o ultimă observație de final. Eu nu cred că această um, chestiune este una specifică a fondurilor de investiții, ci este una care privește custodierea la nivel global. Uh, de aceea trebuie privită uh, în contextul său global. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, um, Marcus. Mulțumesc foarte mult, Marcus. Trecem acum la următoarea parte despre fondurile de pensii și dau cuvântul mai întâi lui Chris Duma, care se ocupă de investiții și de active la MN Services. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc aici. Noi suntem o societate care gestionează mai mult de 60 de fonduri de pensii um, olandeze care au active uh, mai mari de 60 de miliarde de euro. Vreau să vă vorbesc despre scopul acestei directive, despre răspunderea investitorilor, despre anumite comportamente ale fondurilor de investiții care pot duce la riscuri sistemice și despre povara care ar apăsa asupra fondurilor de pensii în cazul în care nu ar mai putea investi la fel ca înainte în ce privește um, în um, fondurile private de capital. Așa cum s-a spus, scopul directivei actuale uh, este să um, includă o prevenire a acestor riscuri sistemice și să protejeze investitorii. Cred că ar trebui să fie clar că investitorii își au propriul lor uh, sistem de gestionare de riscuri și își uh, um, iau uh, propriile lor garanții și acestea de multe ori sunt mult mai severe și um, mult mai utile decât ce se prevede în această directivă. Investitorii profesioniști, cum spuneam, au cerințe mult mai stringente decât ce este propus în această directivă. De asemenea, credem că este important să vedem ce anume produce aceste riscuri sistemice. Și aici sunt puse sub semnul întrebării comportamentele anumitor fonduri de investiții. Și nu numai a lor, ci a tuturor părților implicate pe piețele financiare. Aș vrea să dau câteva exemple. Mai întâi, a voturilor, așa numitele empty voting, credem că acestea pot să cauzeze riscuri sistemice. Iar faptul că se folosesc aceste sistemuri de um, um, um votare de unele fonduri ar putea duce la uh, induirea, inducerea mă scuzați, de riscuri sistemice. Remunerările uh, și sistemele de stimulente pentru um, aceste fonduri um, alternative de investiții pot fi o altă sursă pentru acest tip de riscuri. Un ultim exemplu pe care aș dori să-l dau sunt zvonuri potrivit cărora președinția suedeză va scoate din textul directivei orice fel de referință în ce privește uh, ridicarea de fonduri. Ori noi credem că ar fi un exemplu negativ, pentru că tocmai aici ar trebui să existe condiții egale de concurență pentru toată lumea. În sfârșit, vreau să vă spun care ar fi povara suplimentară pentru fondurile de pensii. Noi avem de-a face cu clienți de mare anvergură. Ei pot să-și facă propriile investiții, însă avem un foarte mare număr de fonduri mici de pensii printre clienții noștri și pentru ca ei să poată să își facă um, um alege, pentru ca ei să poată să facă alegeri judicioase atunci când fac investiții, au nevoie de ajutorul unor companii precum a noastră, pentru că nu sunt uh, suficient de mari pentru a um, um, face investițiile cele mai sigure. Eu cred că ar trebui să existe anumit scutiri, anumite scutiri. De exemplu, aceste fonduri de pensii mici ar trebui să poată să-și retragă activele în cazul apariției unor riscuri sistemice. Acum se propun foarte multe limite și limitări pentru fondurile de pensii europene. Acestea nu ar mai putea să investească în produse uh, non-europene. Și cred că unele din fondurile de pensii uh, care nu sunt bazate în Europa vor cere să fie înregistrate sau să aibă autorizația de a funcționa uh, Uh, pe teritoriul Uniunii Europene, dacă vreți să le excludeți de pe piața, piața europeană, veți limita foarte mult uh, evantaiul de posibilități pentru fondurile de pensii um, um, europene și acest lucru ar fi contrar uh, um, beneficiarilor acestor fonduri de pensii. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președintă, mulțumesc. Trecem imediat la următorul vorbitor din partea unui fond de pensii domnul Gerben Everts de la APG. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația pe care mi-ați trimis-o pentru azi. Sunt în mare de acord cu ce a spus antevorbitorul meu și, prin urmare, pot să îmi limitez intervenția. Eu unul însă sunt chiar mai pesimist decât dumnealui, mai ales când, după ce am citit uh, concluziile studiului de impact al acestei directive care a fost publicat ieri. Știm că această directivă este pe um, agenda tuturor instituțiilor europene și aceleași instituții s-au ocupat foarte mult de criza economică și de um, consecințele acesteia. Vă rog să vă gândiți că această directivă va avea niște consecințe enorme asupra fondurilor de pensii costurile pentru punerea um, în concordanță, pentru a putea respecta prevederile directivei, ar putea fi de 1,4 miliarde anual și acest lucru ar induce o creștere a bonusurilor și a primelor de um, um, participare pentru a intra în aceste fonduri cu 10%. Și ar trebui să vă gândiți că, în general, o treime din portofoliul nostru de investiții respectiv 75 de miliarde, este investit în alte regiuni decât în Europa, mai ales în țări emergente. Deci dacă ne-ați limita posibilitățile de investiții, vă dați singur seama ce pierderi am avea de suferit. În general, principalele produse din portofoliul nostru se autogestionează și noi ținem cont de um, riscurile crescute atunci când investim în produse din afara Uniunii. Dar, încă o dată, va trebui să ne restructurăm tot portofoliul dacă ne limitați posibilitățile de investiții. Din câte am înțeles, acum sunt negociate amendamente la directivă în Consiliu și Parlamentul va urma să negocieze și el aceste amendamente. Uh, dar am vrut să mă concentrez asupra efectelor negative și pozitive ale acestei directive. Noi suntem de acord cu orice fel de inițiativă uh, de reglementare a serviciilor financiare. Și acest lucru s-a întâmplat și atunci când s-au luat primele inițiative de reglementare la um, sfârșitul anului trecut și începutul acestui an. Și știți că datorită faptului că au existat consultări extinse cu părțile um, implicate, această directivă de reglementare a serviciilor financiare s-a bucurat de un sprijin larg. Nu văd de ce directiva pentru administratorile fondurilor de investiții alternative ar trebui să urmeze o altă cale. Deci noi credem că este foarte bine că a existat un studiu de impact comandat de Parlament de data aceasta. Concluziile însă sunt dezastroase. Impactul acestei directive nu va fi uh, cel așteptat. Din potrivă, consecințele ar fi uh, cât se poate de nedorite pentru aceste fonduri de investiții alternative. Să nu uităm angajamentele summitului G20. E adevărat că unele țări își pot retrage semnătura și pot să uh, facă legi uh, um, um, care să nu țină cont de aceste linii directoare. Dar de ce să nu există armonizare cu ceea ce se întâmplă um, la nivel legislativ în Statele Unite? Căci fondurile de pensii ar avea cel mai mult de suferit dacă se mențin prevederile actuale ale directivei. Și să nu uităm că trăim într-o lume care îmbătrânește în economii care sunt amenințate de inflație și avem nevoie de investiții sigure, dar pentru asta și eventualele de posibilități trebuie să fie cât mai extins ar fi bine să nu vă concentrați numai asupra anumitor produse, pentru că astfel nu serviți interesele pieței. În timp ce s-au făcut consultările preliminare, nimeni nu ne-a contactat pe noi, de exemplu. Și Cred că numai câteva grupuri de interese bine organizate au fost cele care și-au făcut auzită vocea în, în momentul în care a fost redactată această directivă. Și din anumite documente confidențiale care au ajuns în presă s-a văzut clar cum s-a redactat această directivă și eu cred că ea nu corespunde deloc Uh, angajamentelor unei mai bune legiferări, uh, angajamentelor ce privește transparența și buna guvernanță. Dacă chiar vreți să stabiliți, să dați un exemplu a felului în care Europa um, uh, legiferează mai bine, atunci n-ar trebui să acceptați asemenea amendamente și asemenea prevederi legislative care, de fapt, fac mai mult rău decât bine. Eu cred că felul în care s-a făcut politică în ce privește această directivă a fost mai degrabă obscur. Eu cred că ar fi foarte bine dacă Parlamentul ar cere Comisiei să-și, să retragă um, propunerea inițială, având în vedere numărul mare de amendamente care va fi depus. Ar fi bine să se ia totul de la capăt și să se facă consultări de mult mai mare anvergură și să fie implicate cât mai multe fonduri de pensii. Da, mă opresc aici. Puteți să uh, vedeți restul intervenției mele în uh, documentele care au fost împărțite. Doamna președintă, da, vedeți cum se pot întrerupe vorbitorii care uh, uită de timp. Și um, am văzut că și interpreților le este greu să interpreteze atunci când persoanele citesc și dacă aceste documente nu sunt disponibile pentru interpreți. Acum trecem la sindicate și primul uh, vorbitor este doamna Janet Williamson uh, de la uh, Trade Union Congress. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. O să trec peste o parte din slide-uri pentru că uh, o parte dintre probleme au fost deja prezentate. Aș dori să vă spun care sunt uh, Uh, principalele obiectivele ale TUC, Congresului Sindicatelor, uh, este să se apere uh, stabilitatea financiară și să împiedice arbitrajul în domeniul reglementării. În al doilea rând, este clar că noi dorim să protejăm drepturile lucrătorilor în companii, companii în care administratorii de fonduri de investiții alternative um, investesc sau cumpără. De asemenea, considerăm că sectorul financiar ar trebui să uh, fie în slujba economiei reale și nu invers, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Recunoaștem că fondurile de tip hedge funds uh, și fondurile de capitali, capitaluri proprii nu sunt singurele vinovate pentru această criză financiară, însă considerăm că ar fi bine să profităm de ocazia oferită de această criză financiară pentru a examina reglementarea sectorului financiar în totalitatea sa și să corectăm lacunele care există în prezent. Considerăm că directiva Uh, este o, un pas bun în direcția potrivită, dar trebuie să intensificăm eforturile. Aș dori să spun un, câteva cuvinte în legătură cu impactul asupra angajaților și asupra companiilor private. Pentru noi una dintre provocări este faptul că atunci când au loc preluări de companii, lucrătorii sunt informați doar după ce evenimentul a luat a, avut loc. Nu sunt uh, uh informați înainte sau în timpul uh, tranzacției și credem că această situație ar trebui să se schimbe. Uh, aș dori să citez un uh, studiu recent din Marea Britanie când uh, aceste achiziții au loc, uh, lucrătorii ar trebui să fie informați. De asemenea, disponibilizările apar în urma acestor buy-out-uri uh, făcute de către fondurile private și au fost uh, publicate multe studii recent. Nu o să intru în uh, detaliu datorită presiunii timpului, dar considerăm și că salariile egale sunt tot mai rare în companiile, în, um, în bordurile firmelor private. Directiva se referă la drepturile lucrătorilor și salutăm articolele 28 și 29 din directivă. Aș uh, dori să mă refer la o dezbatere care a avut loc la Consiliul Municipal din Londra cu privire la uh, directivă care spune că introduce un uh, dezavantaj în domeniul protecției lucrătorilor. Aș dori să lansez o provocare. Aș dori să întreb firmele private dacă consultările în legătură cu drepturile lucrătorilor au avut loc și dacă decizia luată a fost în detrimentul conducerii companiei. Am dorit ca prevederile în acest domeniu să fie consolidate directiva ar trebui să se aplice și preluărilor și fuziunilor. Și astfel ar trebui să avem condiții foarte clare cu privire la drepturile de consultare și la informare uh, legate de achiziții. Rezoluția Parlamentului European din septembrie 2008 menționa acest lucru, dar nu e uh, inclus și în proiectul de directivă și dorim să se corecteze acest lucru. Trec la ultimul diapozitiv. Colegul meu se va referi la aspectele uh, de, de la mijlocul prezentării, însă aș dori să mai spun câte ceva în legătură cu poziția fondurilor de pensii. Rețeaua noastră vizează administratorii uh, fondurilor de pensii, o mie de astfel de administratori. Deci, noi considerăm că suntem un adevărat actor important în această dezbatere. Considerăm că sistemul de pașaporturi ar fi în avantajul fondurilor de pensii pentru că ar duce la reducerea riscurilor, doar, doar că am avea garanții uh, foarte clare în, uh, în directivă. Un pașaport fără un cadru de reglementare ar putea duce la rezultate uh, și mai slabe. Deci, ideea mea este că Uh, nu ar trebui ca opțiunile să fie reduse pentru investitori, de exemplu pentru fondurile de pensii. Noi credem că uh, uh, opțiunile trebuie să rămână deschise, însă ar trebui să avem o protecție la nivelul cadrului de reglementare mult mai mare. Ar trebui să nu uităm faptul că profiturile din astfel de investiții sunt foarte variabile. Dacă ne uităm la uh, profiturile uh, fondurilor buyout între 1985 și 2006, deci pentru 20 de ani, ne dăm seama că uh, profiturile au fost foarte uh, variabile. Deci uh, profiturile pe termen mediu și pe termen lung uh, sunt uh, inferioare indexului Standard Poor. Deci noi considerăm că în interesul public fondurile de pensii ar avea de, uh, de câștigat dacă s-ar controla mai bine riscurile. Vă mulțumesc! Mă opresc aici. Mulțumesc, spune doamna vorbitor. Ultimul nostru vorbitor, în numele Conferației Europene a Sindicatelor, este Rainer Hoffman. Mulțumesc. Colega mea, Janet Williamson, a subliniat, a prezentat foarte bine poziția noastră, care este interesul uh, sindicatelor în ceea ce privește această directivă, aș dori să fac doar câteva observații suplimentare și aș dori să spun că, într-adevăr, salutăm inițiativa Comisiei. Suntem conștienți de faptul că Comisia a refuzat Uh, un termen de limită mai uh, generos pentru a veni cu o propunere alternativă pentru administratorii fondurilor de investiții alternative. Împărtășim și punctul de vedere al uh, unora dintre antevormitori, respectiv că credem că ar trebui să avem o mai bună reglementare. Însă, perspectivele, pozițiile noastre în acest domeniu se pare că diferă foarte mult. Deci, pentru mișcarea europeană a sindicatelor, se pune următoarea întrebare. E suficient să limităm această propunere la administratorii de fonduri sau ar trebui să acopere și fondurile în sine? O altă întrebare, trebuie să evităm vidurile juridice pentru a ă, ca această directivă să fie un model. Însă avem nevoie de pragurile limită propuse în directivă 100 de milioane pentru hedge fonduri și 500 de milioane de euro pentru uh, fondurile de tip private equity. Ne întrebăm dacă aceste praguri sunt necesare sau nu deschidem uh, o cutie a Pandorei și nu ducem și la multe uh, alte viduri juridice pe care ar trebui de altfel să le evităm. Aș dori să mai fac câteva observații. Salutăm faptul că în propunerea de directivă Comisia se referă și la prociclicitatea în momente de criză și e important faptul că directiva încearcă de facto să, să, să interzică vânzarea de tip short. Însă considerăm că formularea ar trebui să fie mai explicită. În domeniul lichidităților, și a ceritelor de capital și a pragurilor leverage, eu cred că ar trebui și aici să fim mai preciși în formularea noastră. Janet s-a referit la impactul fondurilor uh, de investiții alternative asupra ratei de ocupare și aș putea să vă citez un studiu efectuat de către Standard Poor's. Mai bine de jumătate din falimentele din ultima jumătate de an vizează companiile în care au fost uh, implicate administratorii de fonduri de investiții alternative. Cred că ar trebui să mai abordăm și alte probleme, îmbunătățirea regulamentului cu privire la operațiuni, prin prevederile unor evaluări independente de asemenea o administrare mai bună a depozitelor, o mai bună delegare, o mai bună gestiune a riscului și o mai multă precauție. Antevorbitorii mei au menționat uh, aceste aspecte. De asemenea, contrarea leverage-ului și consultarea lucrătorilor ceea ce ne va ajuta nu numai să îmbunătățim uh, stabilitatea financiară, ci va contribui și la economia reală și la limitarea externalităților sociale. Cred că ar trebui să desprindem câteva învățăminte din criza actuală, respectiv că o astfel de criză nu ar trebui să mai aibă loc în viitor și că ar trebui să respectăm prevederile acordului G20 și că avem nevoie de o mai bună reglementare uh, Propunerea Comisiei are foarte multe neajunsuri și am dorit ca Parlamentul European să corecteze aceste neajunsuri prin preluarea unora dintre propunerile care sunt uh, vitale din punctul nostru de vedere, având în vedere și rezoluțiile adoptate de către Parlamentul European. Vă dorim succes în acest proces și stăm la dispoziția dumneavoastră pentru propuneri concrete din partea noastră. Mulțumesc foarte mult. Avem uh, aproximativ o oră pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri, deci aș dori să îi rog pe colegi, ca de obicei lista de vorbitori este foarte lungă, deci vă rog să puneți întrebări și să nu rostiți discursuri. Uh, în general, o să fiu necruțătoare, o să vă dau doar un minut, voi fi mai permisivă doar cu raportorii, însă ce vă propun eu este să le permitem întâi raportorilor și raportorilor din umbră sau înlocuitorilor acestora să vorbească primii și apoi ceilalți deputați. Acum îi dau cuvântul lui Jean-Paul. Ai întrebări pe care dorești să le pui în special? Doamnă președinte, stimați colegi, eu nu o să adresez nicio întrebare, nu pentru că nu am întrebări, ci pentru că prefer să permit colegilor care doresc uh, neapărat să aprofundeze subiectul să o facă. Eu aș dori să fac doar o observație. La începutul acestei reuniuni am spus că uh, dezbaterea cu directiva, uh, în legătură cu directiva este foarte bună, însă să nu uităm un lucru. nu trebuie să uităm care este rolul Parlamentului European. Suntem în procedura de codecizie, ceea ce înseamnă că Comisia a propus un text și acum Consiliul și Parlamentul trebuie să-și facă treaba. Și aici suntem pe picior de egalitate cu Consiliul. Dacă nu ne punem de acord cu Consiliul, directiva nu va intra în vigoare, nu va exista. Uh, liniște, aș dori să vă liniștesc, vom face totul pentru ca această directivă să poată să existe, însă, având în vedere discursurile de astăzi, Scopul era să scoatem în evidență eventualele probleme, să scoatem în evidență anumite aspecte și să găsim soluții. Activitatea parlamentară a început de mult, Parlamentul nu a fost sesizat acum, uh, raportul meu va fi publicat în 25 noiembrie, dacă totul merge bine, și vom avea două luni pentru amendamente, pentru a discuta, pentru a negocia între noi și pentru a găsi compromisuri care vor fi supuse votului Comisiei în luna aprilie. Deci nu am uh, încheiat activitatea noastră în acest domeniu și noi, nu e vorba de majestatea sa, ci noi, uh, împreună cu raportorii uh, din umbră, ne dăm seama și subliniem că munca depusă nu este perfectă. Faptul că directiva a fost întocmită în pripă, comisarul a, s-a opus încercărilor Parlamentului de a obține reglementare în domeniul financiar au făcut ca textul să poată să fie perfectibil o spun ca întotdeauna, scopul nostru este ca acest regulament să fie eficient, să nu paralizeze industria, ci să ne permită să gestionăm mai bine riscurile. Filozofia noastră nu trebuie să fie aduce profituri, câștigăm, deci n-are rost să mai discutăm. Cu criza, înainte de criză, uh, am discutat ani de-a rândul înaintea apariției ei și a riscat, uh, datorită faptului că părerea noastră nu a fost luată în corect, a riscat să pericliteze economia mondială. Deci contribuția noastră este foarte importantă și rog pe domnul raportor să țină cont de ea. Mulțumesc! o intervenție foarte utilă. Într-adevăr, e foarte bine că ați explicat care este rolul Parlamentului. Suntem mai transparenți în activitatea noastră decât alte instituții. Domnul Goebbels. Mulțumesc, doamna președinte. Ca și colegul Jean-Paul Gozes, nu vreau nici eu să pun uh, întrebări, ci aș dori să fac câteva observații succinte. Eu trebuie să vă mărturisesc că nu sunt complet pe deplin satisfăcut. Majoritatea colegilor care au luat cuvântul uh, se îndepărtau puțin de miezul problemei. Sigur că ni se spune că uh, suntem pentru principii mărețe. Dar când trebuie să trecem de la vorbe la fapte, ni se spune piața funcționează foarte bine, haideți să nu intervenim, noi suntem uh, investitori profesioniști, ne alegem administratorii cu mare grijă și așa mai departe. Și m-a surprins întrucâtva faptul că doamna Ross uh, de la IOSCO ne spune că nu trebuie să limităm efectul uh, de levier. De asemenea, domnul Weimers um, aș dori să mă exprim cum a făcut-o și el, ne spune că trebuie să alegem cu mare grijă care sunt limitele pe care le impunem pentru acest efect de levier. Și apoi ni se mai vorbește despre această dimensiune mondială și că e nevoie de o supraveghere coerentă și nediscriminatorie, toate bune și frumoase. Dar, doamnă președinte, încerc să mă exprim cât mai repede, mă apropiu de concluzie, uh, fac o constatare. Anumiți vorbitori ne-au spus că toate, orice reglementare suplimentară merge în contra intereselor consumatorilor și a investitorilor. Mi-aș dori ca acești eminenți invitați să ne spună de ce atâția consumatori și atâția investitori au pierdut bani în această criză și de ce atâtea fonduri de pensii uh, sunt în pragul falimentului, pentru că până la urmă acești administratori sunt excelenți, extraordinari și că mai ales în țările de jos, în uh, Regatul Unic și în țările scandinave se limită, se limitează plățile, um, cotizațiile pentru pensionari. Mulțumesc. Wolf Klintz nu este în sală, nu știu dacă se va întoarce sau nu. Următorul raportor este domnul Kamal. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să îmi limitez uh, observațiile la câteva întrebări succinte. Prima întrebare se referă uh, la... Um, se adresează mm, vorbitorului de la CSR. Uh, vreau să vorbesc despre aceste uh, uh, delicte de interior și aș vrea să știu care sunt problemele și cum se rezolvă ele atunci când vorbim despre aceste fonduri speculative. A doua întrebare o adresez reprezentantului de la Deutsche Bank și se referă la uh, răspunderea limitată. Dacă este să ne uităm la proiectul uh, de directivă în forma sa actuală, uh, aș vrea să ă, ne gândim la implicații. Câte instituții europene, dintre cele care există în prezent, ar putea fi considerate ca instituții depozitare și ar avea acest rol pe viitor? Câte dintre ele au capacitatea de a prelua această răspundere nelimitată? Vor fi două, trei sau șase și dacă este așa, care va fi riscul sistemic pe care îl vor presupune? Pentru că vorbim aici despre o întreagă scală de activități și nu știu cum vor afecta ele investițiile în țările în dezvoltare, pentru că întotdeauna ne îngrijorează uh, costurile care ar putea apărea în urma acestor procese de dezvoltare și de asemenea aș vrea să știu cum putem încuraja investițiile în țările mai uh, sărace din lume. De asemenea mă interesează cum vor fi afectate uh, țările europene de aceste proceduri. Și încă o întrebare foarte scurtă. S-a vorbit despre această limitare a nivelului de îndatorare în absența unui uh, actor global. Mă întreb, care este părerea dumneavoastră referitoare la uh, modul în care se va repercuta această limitare um, a îndatorării la nivel european. Aș dori să știu care sunt observațiile și comentariile noastre vis-a-vis -vis de aceste întrebări. Aș vrea să spun experților că ar trebui să rețină toate aceste întrebări sau să-și le noteze pe o hârtie, pentru că după ce vor vorbi raportorii din umbră, vom reveni la dumneavoastră pentru a putea răspunde. Oli Schmidt. Da, uh, domnule președinte, cred că ar trebui să luăm în considerare faptul că nimeni nu dorește mai multă reglementare, mai ales dacă este vorba de o reglementare mai slabă. Cu toții dorim reglementări mai bune. Și ascultându-i pe raportori, uh, trebuie să spun că abordarea este cea corectă și că ar trebui să avem un raport echilibrat, pentru că cu toții trebuie să fim pragmatici. Eu, cu dumneavoastră, chiar și eu pot să fiu pragmatic câteodată. De aceea aș dori să adresez niște întrebări reprezentanților de la IOSCO și CSR. Atunci când uh, vizitez banca la care am eu conturi, ei îmi spun că ar trebui să concentrez uh, reglementării și, reglementării și legislația uh, asupra domeniului bancar. Um, pentru că banca centrală nu poate să facă totul. Ea trebuie să se concentreze asupra aspectelor celor mai importante. Chiar atunci când credem că anumite uh, sectoare trebuie reglementate, este nevoie de mulți oameni și de multe persoane calificate pentru a face acest lucru. Iar a doua întrebare uh, este, se referă la uh, țările terțe într-o perioadă, într-o anumită perioadă de timp. Este vorba despre un moratoriu referitor la acestea, uh, care se um, referă la o perioadă de trei ani. Aș vrea să faceți câteva observații legate de această chestiune, pentru că um, cred că noi toți avem nevoie de capital, de uh, capital, de risc pentru a crea locuri de muncă. Deci aș vrea să aud comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest punct. Vă mulțumesc. Thank you. Um, hang on. <laughs> Mulțumesc! Discuțiile particulare pot fi purtate în afara sălii. Domnul Camson, ați dori să luați cuvântul? Nu. Domnul Clut, unde sunteți? Vă rog. Mulțumesc. În esență, au uh, luat cuvântul uh, reprezentanți ai fondurilor, doar, doar doi reprezentanți ai sindicatelor au uh, luat cuvântul, așa că aș vrea să mă leg de acest lucru. În circunscripția electorală din zona RUR, zona industrială foarte mare din Europa, de unde provin, um, aceste fonduri afectează foarte puternic raționalizarea întreprinderilor astfel încât nu se creează locuri de muncă, așa cum a spus antevorbitorul meu, ci în practică, la fața locului, locurile de muncă sunt reduse. Acesta este un aspect general um, socioeconomic și eu aș vrea să știu care este atitudinea reprezentanților fondurilor, uh, cum tratează ei fiecare caz individual, cum ar putea să oprească această tendință de descreștere a locurilor de muncă, de reducere a acestora în urma presiunii care este exercitată în această zonă cu specific industrial. Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră acest aspect social care um, prezintă o serie de probleme și cum puteți să opriți această tendință. Mulțumesc! Voi adăuga o întrebare succintă din partea mea, pentru că uh, unul sau doi dintre vorbitori au făcut referire uh, la um, nevoia de a aborda lucrurile la nivel global. Și acum câteva săptămâni, eu și cu câțiva membri am fost în Statele Unite și am discutat uh, reglementările lor de acolo. Ei au un sistem de înregistrare simplu, însă ei uh, captează um, fondurile speculative printr-un uh, Consiliu de Stabilitate. Cred că um, este vorba despre un regulament feroce și majoritatea fondurilor speculative ar putea fi prinse, dacă nu toate dintre ele, de uh, legislația în vigoare dacă s-ar califica uh, drept utilizatori de swap. Uh, de aceea, um, ar, în urma acestei proceduri ar apărea anumite restricții și în ceea ce privește supravegherea. De aceea, anumiți membrii uh, din panel ar putea uh, face anumite observații referitoare la modul în care am putea uh, prelua anumite idei în cadrul G20 um, și uh, referitor la modul în care am putea interconecta această procedură a AIFM la modul în care se procedează în Statele Unite. Cred că cel mai simplu lucru este să um, aceasta este întrebarea mea și cred că cel mai simplu lucru ar fi acum să vă dau cuvântul și să mergem în aceeași ordine în care ați luat cuvântul înainte, pentru că există um, o serie de alți 10 vorbitori care doresc să mai adreseze întrebări după ce veți răspunde dumneavoastră. Vă rog să respectați timpul uh, de răspuns, să nu vorbiți mai mult de 1 sau 2 minute maxim, pentru că altfel uh, nu vom avea suficient timp pentru a trece prin toate întrebările. Deci uh, dau cuvântul acum doamnei Verena Ros. Sorry. Mă scuzați, voi încerca să fiu cât se poate de precisă și rapidă. Cred că prima întrebare uh, care mi s-a adresat um, este cea referitoare la concentrarea asupra sectorului bancar, accentul pus pe acesta și asupra resurselor uh, noastre limitate. Cred că este corect, criza actuală s-a concentrat foarte puternic asupra sectorului bancar ca unul dintre elementele cheie și anume s-a precizat că trebuie reglementat mai bine acest sector. Problema care există, cred că uh, este uh, faptul că trebuie să uh, recunoaștem uh, riscurile sistemice care ar putea apărea în alte segmente de piață și astfel uh, prevederile privind informarea din partea administrațiilor de fonduri speculative reprezintă un punct esențial. Aceste informații ar fi o sursă importantă de date suplimentare și cred că și băncile centrale sunt de acord cu acest lucru. Noi trebuie să putem recunoaște riscurile sistemice care ar putea apărea în alte segmente de pe piață. Aceasta este o zonă uh, înspre care credem că trebuie să ne îndreptăm. În ceea ce privește țările terțe, uh, din punctul nostru de vedere, trebuie să ne asigurăm că capitalul uh, curge în toate direcțiile și că uh, acest lucru se realizează în beneficiul investitorilor uh, este un lucru pe care l-am accentuat în uh, raportul nostru și dacă îmi permiteți să ajung uh, la uh, întrebarea referitoare la Statele Unite, părerea mea este că trebuie să realizăm o legislație care să includă și fondurile speculative, um, de asemenea să cuprindă o reglementare a administratorilor acestor fonduri, uh, noi de la IOSCO vrem să ne asigurăm că lucrăm și colaborăm cu autoritățile de reglementare de la nivel național. Uh, dorim să avem o abordare consistentă în ceea ce privește relația cu aceste autorități de la nivel național și cu cele din Statele Unite. Mulțumesc, Edi. Da, îmi mulțumesc. Aș vrea să încep spunând ceva referitor la intervenția domnului Goebbels. Uh, răspunsul nu este să nu atingem nimic, ci să avem o formulare care să fie adaptată la nevoile specifice. Dacă ne confruntăm cu ceea ce a spus Verena și anume niște fonduri speculative de mari dimensiuni, atunci trebuie să privim riscurile sistemice uh, din altă perspectivă decât uh, pe cele referitoare la uh, fondurile hedge de mici dimensiuni. De asemenea, trebuie să ne concentrăm asupra investitorilor, pentru că în anumite jurisdicții, fondurile speculative, în mod direct sau indirect, reprezintă produse uh, ale companiilor de asigurări și trebuie să luăm măsuri pentru a proteja investitorii. Acesta nu este cazul dacă vorbim despre un alt tip de investitor. Deci nu sunt convins că investitorii instituționali sunt întotdeauna în stare să se protejeze ei înșiși. Fondurile de pensii nu s-au protejat întotdeauna în mod corespunzător și eficient. De aceea ar trebui să fim precauți, pentru că dacă uh, vorbim despre diferite, uh, diferiți uh, investitori instituționali, atunci trebuie să folosim tehnici diferite. În ceea ce privește Statele Unite, um, există um, abuzuri pe uh, piață care uh, sunt foarte interesante. Vorbim despre delicte interne uh, care uh, nu pot fi identificate întotdeauna. Am uh, analizat dezvoltarea piețelor în ceea ce privește prețurile, volumele și așa mai departe. Am avut anumite suspeciuni, însă a fost foarte dificil să ajungem la capăt. Uh, trebuie să ne adresăm uh, actorilor de pe piață, celor care sunt implicați Uh, pentru că au existat abuzuri pe piață care au fost foarte puternice. Nu spun că lumea fondurilor speculative este singura piață în care au loc abuzuri. Nu se întâmplă așa, însă este o piață unde uh, aceste abuzuri sunt cele mai bine ascunse, pentru că fondurile speculative uh, fac parte într-o lume cât se poate de puțin transparentă, de aceea pentru prima dată Statele Unite au reușit să treacă prin această perdea de lipsă de transparență și să ducă la bun sfârșit uh, o analiză. Vă mulțumesc. Voi răspunde și eu pe scurt uh, referitor la instituțiile de creditare. Cu siguranță um, um, nu se vor dezvolta foarte multă și va exista o limitare a opțiunilor în ceea ce privește investițiile la modul general și uh, în ceea ce privește fondurile de pensie în mod particular. Cred că punctul cel mai important uh, se referă la impactul asupra pieselor în dezvoltare. Uh, nu voi vorbi în plus despre acest lucru pentru că colegul meu a făcut deja asta, însă piețele în dezvoltare din Europa și din afara Europei, care sunt cât se poate de interesante, uh, Um, trebuie analizată pentru că se va observa o reducere a serviciilor în ceea ce privește custodierea care va fi esențială în ceea ce privește uh, relația între investiții și uh, riscuri și evaluarea riscurilor. Am fost uh, rugați de către investitori la, nivelul, la nivel global să facem evaluări de risc mai eficiente, mai bune um, și mai riguroase. Cred că așa va trebui să procedăm, cred că în mod natural vom uh, avea de-a face cu o reducere a serviciilor uh, de instrumente financiare, odată cu creșterea răspunderii, cu limitarea acesteia. Ideea de bază este că ar trebui să avem un uh, răspuns pozitiv, un răspuns mai mare, un randament sporit în ceea ce privește această răspundere limitată. A doua întrebare, doamnă președinte, se referă la Statele Unite și la cooperarea acestora cu Uniunea Europeană. Cred că această cooperare se bazează uh, pe legături uh, bine reglementate și FSA, BaFin uh, și celelalte instituții uh, se află într-un dialog sporit chiar mai uh, intens decât în trecut. Au existat probleme, nimeni nu neagă acest lucru, însă uh, noi ne-am confruntat cu ele. Un uh, dialog periodic ar încuraja o abordare mai coordonată și astfel am putea avea regulamente mai bune. Uh, este adevărat, sunt conștient că timpul ne presează, așa încât mă voi opri aici cu comentariile mele. Aș vrea să răspund direct la uh, întrebarea domnului Kamal în legătură cu limitarea numărului uh, uh, depozitari și de instituții care ar putea juca acest rol. Cred că s-a văzut până acum că un management al riscurilor bun uh, implică o diversificare așa încât este nevoie de o analiză clară a sistemului de precauție, due diligence, precum și a um, um, riscurilor de creditare. Cred că vom avea de-a face de, cu o reducere puternică a numărului de furnizori. Um, riscul uh, va fi evaluat mai bine. Mulțumesc! Vă rog să vorbiți cu microfonul deschis. Pentru că Ni s-a spus că suntem întotdeauna împotriva a tot și nu susținem noile regulamente. Aș vrea să spun și eu ceva. Cred că acest lucru nu este corect, pentru că ați prezentat exemplul Statelor Unite în ceea ce privește regulamentele cu privire la fondurile speculative. Noi uh, suntem 100% în spatele uh, acestor regulamente și dorim mai multă transparență pentru că credem că aceasta este importantă pentru uh, administratorii activelor uh, tradiționale, precum și ale noilor tendințe, în acest context de criză, nimeni nu a știut cu adevărat cât de profundă este problema și um, s-a crezut că de multe ori se exagerează, însă cred că um, punctul esențial în această discuție este faptul că trebuie să distingem cât se poate de clar între lucrurile despre care vorbim, pentru că discuția referitoare la hedge funds este una, iar uh, discuțiile referitoare la celelalte instrumente financiare merge într-o cu totul altă direcție. Trebuie um, să uh, ținem cont de instrumentele financiare uh, care sunt diferite. Uh, vorbim aici despre fonduri de investiții alternative care sunt cu totul altceva față de fondurile speculative. Trebuie să nu uităm acest lucru. Și ultima observație, uh, eu locuiesc uh, sau am crescut aproape de zona rur, zona industrială, nu știu dacă pot să îndrăznesc să fac un comentariu referitor la această zonă, însă um, industria uh, și dezvoltarea acesteia este importantă pentru uh, piața financiară, de aceea uh, directorul nostru ne amintește mereu că dacă companiile de asigurări nu mai investesc în fondurile de capital propriu, și acest lucru se întâmplă în prezent, um, ci, se pune întrebarea cine va investi în companiile de la nivelul Europei. Deci trebuie să reținem în permanență acest lucru. Mulțumesc, Chris. Mulțumesc. În mare parte sunt de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu. Vreau să clarific însă un aspect și anume, noi nu suntem împotriva regulamentelor chiar deloc. Uh, regulamentele în domeniul fondurilor de investiții alternative sunt necesare. Întrebarea este ce fel de tip de regulament dorim. Propunerea mea a fost să ținem cont de anumite activități uh, Um, și de comportamentul fondurilor de investiții uh, alternative, să vedem cum sunt acestea structurate și să facem regulamente specifice. Um, acestea sunt punctele care trebuie să fie abordate. Uh, reprezentantul uh, Marii Britanii m-a întrebat dacă este posibil să avem o asemenea abordare la nivel global și dacă nu este posibil la nivel global, măcar la nivel european. Uh, Cred că aceasta nu este cea mai bună soluție, însă uh, decât să lăsăm o asemenea chestiune la uh, latitudinea autorităților naționale, uh, mai bine să avem o abordare europeană, pentru că se va crea o anumită concurență de la nivel național care ar putea să creeze riscuri suplimentare. Deci Marea Britanie nu poate să fie principalul arhitect al uh, noului regulament privind uh, gradul de îndatorare, trebuie să fie un efort comun al Uniunii Europene. De asemenea, dacă este să întrebați despre soluții, aveți perfectă dreptate. Noi susținem regulamentul, însă um, în ceea ce privește anumite uh, fonduri de pensii, uh, dorim uh, să introducem acest sistem de precauție due diligence. Um, noi nu investim în fonduri speculative, nici în fonduri uh, de capital propriu care um, procedează în mod arbitrar. Deci nu vom investi în acestea. Soluțiile uh, se regăsesc și în zona industrială, însă nu toate soluțiile pot proveni din zona industrială. În ceea ce privește uh, fondurile de pensii, există o exceptare în uh, directivă în ceea ce privește aceste fonduri, iar uh, propunerea noastră este să includem un aliniat care să accentueze și exceptarea uh, fondurilor de active Cred că um, aceasta a fost o directivă foarte dificilă pentru că este nevoie de uh, reglementări în domeniul acestor fonduri și vom încerca să îi ajutăm pe membrii Parlamentului European să găsească soluții, să găsească niște criterii în baza cărora investitorii europeni pot investi în fonduri neeuropene, uh, respectând un anumit cadru legislativ. Yeah, thank you. Um, I like... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc întrebării binevenite din partea domnului Goebbels. De ce se pierd atât de mulți bani și nu reușim să rezolvăm problemele. Încercăm să găsim o soluție la aceste probleme și credem că e nevoie de o reglementare, dar nu știu dacă ea este uh, cea mai adecvată pentru a găsi răspunsurile la întrebările pe care ne le punem cu toții. Pentru fondurile de pensii de care ne ocupăm noi, nu folosim uh, această rată de îndatorire a capitalului. Am folosit-o foarte rar ca și parametru. Și noi nu am fost uh, foarte expuși pentru că um, tocmai nu am investit în uh, acele fonduri care erau cele mai expuse riscului, dar am avut de suferit din cauza riscurilor indirecte. Dar, în general, randamentul uh, în fondurile noastre a fost de 3 până la 5%, ceea ce e un procent bun, având în vedere criza. Dar ar fi nevoie de un procent mult mai mare și de aceea trebuie să-ți diversifici uh, portofoliul. Ne gândim și la rata profitului. Și acest lucru este important pentru noi. Dar trebuie să facem uh, evaluări uh, și pe termen lung și pe termen foarte scurt. Ne-am dat seama că potrivit ultimelor uh, evaluări, avem mai multe active decât uh, uh, um, asemenea uh, valori cu răspundere limitate și majoritatea uh, fondurilor acum sunt peste uh, acest plafon de 1%. Dar concluzia ar fi că reglementările sunt necesare, dar ar trebui să ne concentrăm asupra riscurilor reale. Și nu e vorba numai despre bănci, ci și de multe din aceste fonduri de investiții alternative, pentru că multe dintre ele au luat niște riscuri uh, enorme și așa ceva nu ar mai trebui să fie posibil. Mulțumesc! reprezentanții sindicatelor mai au de făcut niște observații. Vă rog frumos să fiți succinți. Mulțumesc. Vreau să vorbesc despre ce a spus domnul Cluț asupra impactului crizei economice în zona rur. Noi credem că ar fi bine să se evalueze care sunt riscurile pentru economia reală și nu numai riscurile sistemice. Și când se vorbește despre aceste rate de îndatorare a capitalului, dacă ele ar trebui să fie un impact, un um, parametru sau nu, ar trebui să ne gândim, cum spuneam, la impactul asupra economiei reale. Pentru că atunci când ratele de îndatorare sunt foarte mari, viața pe termen lung a companiei este pusă sub semnul întrebării și acest lucru are consecințe pentru um, angajați. Dacă cumva economia nu își revine în, într-un timp scurt, ne întrebăm cum vor reacționa încă o dată investitorii. Și cum se vor comporta în cazul în care nu li se va garanta un randament și un profit pe viitor. Deci ar trebui să existe, cum spuneam, o parte a directivei, o parte însemnată care să se ocupe de impactul asupra economiei reale și uh, de consecințele pentru angajați. Președinta, da, în timpul care ne mai rămâne la dispoziție am să dau cuvântul tuturor deputaților care au mai cerut cuvântul, domnul Bullman, uh, McCarthy, uh, Vicky Ford, Elisa Ferreira and Mr. Wangok. So uh, first is Udo. Mulțumesc, doamnă președintă. Experții au răspuns deja la unele dintre întrebările mele au spus că doresc să se orienteze în funcție de riscul sistemic, că doresc mai multă info- uh, transparență, mai multe informații. Domnul Duma dorește chiar mai mult, dorește să abordeze chiar și comportamentul, conduita și să existe niște reguli în acest sens. Uh, Consiliul nu a spus încă nimic despre această directivă, însă președinția Consiliului a făcut-o. Președinția Consiliului a făcut o propunere care poate fi sentizată uh, pe patru puncte Uh, un uh, domeniu de aplicare mai mic, să uh, fondurile să nu mai fie gestionate de uh, administrator, ci să existe un acces limitat, să se delege eventual, de asemenea capitalul să fie redus, să se ofere garanții bancare până la 50%, să nu mai existe uh, limite în ceea ce privește pârghiile și mm, mm, informații referitoare la efectul de pârghie și la limitare. Spuneți-mi, vă rog, de ce este mai bună această propunere în vederea combaterii riscurilor sistemice decât ceea ce a propus Comisia? Pentru că noi, um, din punctul uh, grupul, de vedere al grupului nostru parlamentar, nu observăm niciun progres. Vă rugăm să ne explicați cum stau lucrurile în ceea ce privește combaterea riscurilor sistemice. Kate, mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc uh, experților noștri pentru prezentările lor și vreau să mulțumesc și uh, um, unității Parlamentului care a publicat acest uh, studiu rapid de impact. Aș vrea să rog pe domnul uh, Verden să mai facă comentarii în ce privește acest efect de pârghie, această rată de îndatorare a capitalului. Căci există diferite strategii pentru acest efect. Și având în vedere că pentru 70% din um, activele um, fondurilor de investiții alternative, rata de, um, de îndatorare este de 1 până la 2% și atunci aș vrea să faceți mai multe comentarii asupra acestor strategii. Și apoi în ce privește țările terțe, există foarte multe fonduri care sunt înregistrate sub alte jurisdicții. De fapt, uh, mai mult de 90% din fondurile de investiții alternative sunt, se găsesc în afara Uniunii Europene. Și Fondul Social European a făcut o evaluare și s-a ajuns la concluzia că un foarte mare procent din fondurile de investiții alternative care se găsesc în afara Uniunii Europene nu vor mai fi disponibile pentru ca investitorii europeni să poată să aibă acces la ele. Vă rog frumos să nu vorbiți chiar atât de repede, pentru că interpreții nu reușesc să țină pasul. Acum, doamna Pervanș Berez. Da, îmi pare foarte rău atunci când aud că mai bună legiferare este una care se face în spatele ușilor închise și într-o completă lipsă de transparență. De asemenea, sunt surprinsă când se spune că activitatea fondurilor speculative și a fondurilor private de capital sunt indispensabile pentru finanțarea economiei. Dar eu una văd că una după alta um, dispar sursele de lichidități și nu văd unde sunt acești investitori pentru a ajuta economia reală. Ni s-a spus că nu văd de ce s-ar impune obligații depozitorilor de uh, fonduri uh, speculative, dar eu cred că problema constă în faptul că înainte, cu, odată cu adoptarea precedentelor directive, nu am impus condiții suficiente acestor depozitari. Și oricum știți că Parlamentul nu a putut să spună mare lucru um, asupra acestui subiect pentru că a primit textul după ce toate înțelegerile fuseseră deja semnate. Există o problemă legată de depozitar, haideți să ne ocupăm de ea și apoi să trecem mai departe. Și apoi trebuie să punem întrebările pe care trebuie să le punem în ce privește guvernanța. Haideți uh, să fiți sinceri și spuneți-ne ce anume trebuie îmbunătățit în ce privește buna guvernanță. Nu e, vorba numai despre remunerarea administratorilor acestor uh, fonduri sau despre stimulente nimeni dintre dumneavoastră nu a vorbit despre produsele uh, cu care, uh, care se găsesc în portofoliul acestor fonduri uh, speculative. Nimeni nu a vorbit despre aceste um, vânzări uh, pe datorie. Nu credeți că una din problemele puse de uh, propunerea Comisiei este faptul că nu face diferența între uh, uh, legislația care privește administratorii acestor fonduri și mecanismele de supraveghere pe care încercăm să le stabilim. Mulțumesc. Și eu vreau să pun niște întrebări foarte succinte. Mai întâi, doamnă Rosa, cred că în ce privește echivalențele cu țări terțe, e clar că e foarte important să existe această echivalență pentru ca să avem niște standarde globale. Dumneavoastră acționați bazându-vă pe principii. dar eu cred că ar trebui să fie mai mult o abordare, abordare bazată pe reguli și acest lucru este valabil atât pentru sectorul bancar cât și pentru fonduri. Căci e clar că dacă nu ajungem la o înțelegere globală în acest domeniu vor exista consecințe grave pentru țările terțe. Și apoi toate aspectele legate de um, um, acordarea de licențe, de funcționare, de înregistrare, de uh, în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Atunci când aveți o abordare bazată pe principii, ce faceți cu sancționarea? Cum reacționați atunci când apar um, neregularități? Vreau să îl mai întreb pe domnul Duma. Ați spus că aveți reguli destul de stricte pentru investiții. Vreau să știu ce elemente din această directivă care cer uh, publicarea de informații v-ar ajuta să faceți mai bine treaba. Căci în Marea Britanie se spune că 5 până la 30% din uh, activele fondurilor de pensii vor fi investite în fonduri speculative, unde vorbesc chiar de 35%, deci atunci când spuneți că nu veți investi în fonduri speculative, mie mi-e greu să cred. Apoi, când vă uitați la ce s-a întâmplat în 1998, când o companie a dat faliment după ce împrumutase 120 de miliarde de dolari, și a pierdut 90% din acești bani în două zile. Da, de unde au, au venit acești bani? Au venit de la băncile uh, de investiții și de la fondurile de pensii. Cum putem să evităm asemenea uh, lucruri? E clar că avem nevoie să putem să prevenim riscurile sistemice. Vicky acum. Mulțumesc. Aș vrea să mă concentrez asupra pensiilor. Căci așa cum am discutat și în alte comisii există această mare discrepanță între nivelul pensiilor și trebuie să ținem cont și de provocarea îmbătrânirii populației. Pentru că se pare că cu toții vom trăi mai mult, dar vom primi mai puțin bani sub formă de pensii. E din ce în ce mai greu pentru fondurile de pensii din Europa să investească în afara granițelor europene. Și dacă îngreunăm și mai mult lucrurile, ar fi oare bine atunci când e vorba despre uh, competitivitatea fondurilor europene față de alte fonduri de pensii? Dumneavoastră care sunteți principalul uh, gestionar de active cu cele mai, mai mulți uh, membri care sunt fonduri de pensii, vreau să vă întreb dacă am fi unul dintre pensionari din fondurile dumneavoastră, vreau să știu cam cât am fi avut de pierdut în urma crizei economice anul acesta. Deci cât uh, ar fi avut de pierdut în asemenea pensionar? Da, ar fi trebuit să aduc un uh, mini-calculator. Elisa, mulțumesc. Nu o să iau lista aspectelor care deja au fost abordate de către colegii mei, dar am două îngrijorări. În primul rând, aș dori să întreb pe domnii experți care sunt elementele cele mai importante care sunt vitale din punctul dumneavoastră de vedere, astfel încât să dăm un sens cu adevărat la tot ce spune toată lumea, respectiv că avem nevoie de o mai bună reglementare. Avem nevoie de această directivă. Care sunt sugestiile pe care le-ați face cu privire la leverage, dezvăluirea uh, informațiilor? Care sunt elementele cele mai importante pe care trebuie să le preluăm și să le consolidăm și care sunt aspectele cele mai importante? Nu mă refer la problemele generale, ci la aspectele concrete. Al doilea aspect, relația. Cu mare îngrijorare l-am ascultat pe domnul Weimers, care spunea că prezintă punctul de vedere personal. Cred că ar fi fost mai important ca între instituțiile noastre activitatea în acest domeniu în Uniunea Europeană și privind cadrul internațional să se axeze, să fie pe câteva elemente clare și să avem uh, condiții egale pentru toți pentru a nu critica această inițiativă pentru că ne-am dori uh, să nu avem uh, o discrepanță între regulile noastre și regulile internaționale. Deci să vedem care ar trebui să fie rolul Europei și care ar trebui să fie rolul instanțelor internaționale care creează condiții egale pentru toată lumea. IOSCO și CSR, care este cadrul pe care am putea să ne bazăm? Și, în fine, Hem? Domnul Lin, îmi cer scuze. Eu am întrebări foarte clare. Prima e pentru uh, administrații de fonduri de investiții. Care sunt pierderile pe care le-au suferit uh, uh, cei care au investit în aceste fonduri uh, în urma crizei. A doua întrebare, Consiliul European, în cadrul reformelor structurale privind strategia de la Lisabona 2, ne invită să ne gândim la o nouă reformă a pensiilor. Mă întreb dacă ar trebui să punem accentul pe sistemele de pensii private, uh, prin capitalizare sau ar trebui mai bine să consolidăm sistemele prin repartizare pe care le putem extinde uh, mărind baza de finanțare a acestor uh, sisteme. Mulțumesc. Mulțumesc. Așa cum spuneam, vom proceda ca și înainte. Uh, interpreții ne-au promis că ne mai acordă 5 minute. Deci aveți fiecare două minute. Sigur că dacă dorește cineva să obțină uh, răspunsuri în scris, o putem face. În această dupămasă mai avem uh, o altă audiere la uh, sala B1 în același corp de clădire pe aceeași temă. Deci, Verena, pentru răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președinte. Din punctul de vedere IOSCO, ce a făcut IOSCO a fost să încearcă să obțină câteva principii comune în domeniul reglementării. E vorba de un cod de conduită voluntar, nu are aceeași uh, valoare ca în Uniunea Europeană, unde uh, tratatele au forță obligatorie. Dar totuși a fost foarte important să avem aceste norme minime la nivel înalt, uh, de care să țină cont autoritățile naționale și regionale atunci când trebuie să își dezvolte uh, schemele de reglementare. Deci încercăm să avem cât mai multă consecvență. Dar până la urmă totuși autoritățile naționale de reglementare în Uniunea Europeană, uh, latura legislativă care depin, decide care sunt normele aplicabile. În legătură cu punerea în vigoare, avem acorduri între autoritățile de reglementare în, de întrajutorare în această acțiune de punere în aplicare, deci avem uh, nivelul IOSCO și nivelul CSR. Deci cred că e foarte important să cooperăm împreună pentru ca orice reguli noi să poată fi puse în vigoare doar prin intermediul cooperării. Edi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep cu răspunsul la una din ultimele întrebări. Uh, pentru mine, faptul că avem această dezbatere aici e foarte important. În calitate de reprezentant al CSR, nu am niciun fel de informație despre ce se întâmplă la Consiliu, nu avem niciun fel de think tank european uh, de acest tip. Cred că înainte de a lansa această activitate ar fi fost bine să avem un grup de experți, un think tank, persoane foarte avizate cu membrii ai Parlamentului și a Consiliului, Parlamentului pentru a pregăti textul. Ori acum constatăm că lucrurile se întâmplă exact pe invers. Știm că mâine noile propuneri ale președinției suedeze vor fi publicate. Singurul text pe care l-am la dispoziție este textul Comisiei, deci avem un adevărat deficit în derularea uh, procesului. Nu e o critică, nu sunt îndreptățit să uh, fac acest lucru, dar așa cum vă spuneam, vorbesc în numele meu personal. Și referitor la întrebarea de ce CSR nu e vizat, e, CSR nu e vizat în, nu e menționat în propunere. Și într-adevăr, cred că va fi necesar ca o serie de aspecte, aspectele tehnice, să fie delegate. De exemplu, uh, gradul de dezvăluire necesar sau uh, uh, nivelul de leverage. Trebuie să fie decise nu la nivelul unu sau doi, ci la un nivel de experți, la nivel tehnic, unde trebuie într-adevăr dezvoltate normele. Referitor la ideile lui Pervoș Beres propunerea cu privire la depozitare a fost să avem același regim. Însă nu regimul uh, care este în directiva cu privire la fondurile uh, alternative de uh, investiții, ci să ne asigurăm că avem un principiu al precauției. Rezultate foarte clare, obținute, nu cred că e o idee prea bună pentru că vom reduce profiturile și nu e scopul nostru. Guvernanța nu a fost discutată în amănunt, dar apar probleme de guvernanță atât în ce privește fondurile private, de, de capital privat, Uh, la nivelul companiilor care investesc, dar și uh, la nivelul investitorilor. Și reprezentantul Allianz a spus că nu se știe exact în ce constă un, uh, invest, un investitor activist. Deci cred că trebuie să Uh, ne facem treaba și aici și în legătură cu voturile goate, goale, empty voting, m-a mirat faptul că s-a vorbit. Uh, cu privire la vânzarea short, CSR a avut o activitate intensă în acest domeniu, uh, va publica noi propuneri cu privire la gradul de dezvăluire, apoi procesul de consolidare, care ar trebui să se facă mult mai repede decât astăzi, Mă miră faptul că e nevoie de T plus 3 pentru a face plățile. În unele țări este T plus 0, deci uh, în ziua respectivă se fac plățile. Deci dacă am scurta aceste termene, am uh, a reduce cel puțin uh, problemele legate de vânzările de tip short. Iată răspunsul meu. Robin. Mulțumesc. Mă voi referi la întrebarea doamnei McCarthy, standardele de depozitare, dacă vor fi uh, incluse în directivă și dacă le-am analizat. În termeni generali, noi ne ocupăm de sistemele de revizuire care se bazează pe regimul OPCV. E vorba de recursurile juridice. Avem uh, principiile de precauție, avem uh, o rețea de subdepozitari și oferim uh, custodie în trei sau patru jurisdicții. Avem câțiva agenți în domeniul uh, subcustodiei care activează. Deci avem o echipă care acoperă uh, uh, întreaga planetă, lucrează la Boston, dar cred că ar fi foarte interesant ca, având în vedere dezbaterea din Regatul Unit uh, să discutăm uh, cu adevărat cu FSE-ul și propunerile lor ne interesează mai ales în domeniul custodiei, chiar dacă uh, acest domeniu nu a fost încă reglementat. Trebuie să ne gândim și la segregarea activelor și, în fine, în SUA, și aici aș dori să mă refer la fondurile reciproce și gestionarea lor, toate aceste aspecte sunt foarte importante pentru această directivă și pentru orice proiect de lege ulterior. Sunt gata, sunt la dispoziția dumneavoastră, vă pot uh, oferi uh, detalii în legătură cu felul în care rețeaua noastră de subcustodie uh, funcționează. Mulțumesc! Antoni, eu aș dori să răspund la întrebarea legată de riscul sistemic, prime brokers, leverage și celelalte întrebări care sunt legate de la uh, Keith Winburn. Impactul ne-european al riscului sistemic. Gestionarea de tip uh, prime broker noi ne-am bazat mai ales pe asigurarea fondurilor speculative. Uh, analiza este foarte complexă nu toate uh, activele au fost acoperite, nu au fost asigurate pentru că nu toate sunt riscante, deci uh, normele noastre nu sunt uh, foarte relevante. putem avea un leverage care merge de la zero până la 1000, deci situațiile sunt foarte diferite dacă încercăm să controlăm leverage-ul, cred că controlăm aspectele nepotrivite. Cred că e foarte important să avem un, uh, un sistem de norme globale, pentru că administratorii care se, au activități bazate pe leverage, care sunt mai puțin riscante, uh, vor uh, părăsi teritoriul european și vor investi în Statele Unite, de exemplu. Apoi, modul de a proceda cu leverage-ul. Considerăm că transparența și prudența sunt foarte importante pentru a reglementa în mod sistematic, dar nu pentru a-i dezavantaja pe investitori. Mulțumesc, Marcus. You asked what, what is, you... Ai întrebat care sunt îngrijorările cele mai importante uh, în ce privește această directivă. Uh, aș vrea să spun că încercăm să continuăm uh, ceea ce am început. Allianz a, a stabilit un acord în ceea ce privește asigurările de viață în 1998 și noi am uh, realizat că fiind liderul de piață în uh, domeniul asigurărilor de viață, acest lucru nu este suficient și că este nevoie de prevederi în ceea ce privește uh, reglementările cu referire la pensionare. Acesta reprezintă un instrument suplimentar pentru noi și am vrea să continuăm pe acest drum. Numele nostru implică faptul că suntem un investitor global. Noi credem într-o, într-un univers integrat global care ar trebui să fie susținut și și nu uh, complicat suplimentar de această directivă. La nivel global avem standarde de grup, uh, cu siguranță că administrăm și gestionăm riscurile în toate portofoliile noastre de la nivel global și subsidiarele uh, filialele locale fac uh, dificil acest lucru pentru că ele trebuie să explice la nivel de grup ce fac. Credem că acesta este un avantaj în final pentru uh, investitorii de la nivel global, incluzând aici și Europa. Mulțumesc, Chris. În primul rând, în ultimii un an jumate, doi ani, când piețele financiare au luat-o pe o pantă descendentă, toată lumea a fost afectată, inclusiv uh, noi. Unii au reușit să se descurce mai bine, alții mai rău, însă, în general, modelul a fost același. Acesta este motivul pentru care credem că este important să avem acest regulament uh, și de aceea credem că este important ca fondurile de pensii și administratorii acestora să uh, introducă un sistem de gestionare a riscurilor mai bun. Deci nu există dubii în această privință. Pe de altă parte, uh, minimizând riscurile în ceea ce privește persoanele care au uh, investit în fonduri de pensii, înseamnă să ne diversificăm uh, portofoliul. 20% uh, din bani ar putea fi investiți în fonduri uh, de investiții alternative, unde sunt incluse fonduri uh, speculative și alte tipuri de fonduri. Astfel uh, există stimulente pentru creșterea economiilor, pentru creșterea uh, companiilor și așa mai departe. Um, există o serie de avantaje pentru societate și pentru consolidarea economiei și acest lucru face parte din investiție. Dacă este să privim transparența, cu siguranță ne dorim transparență în ceea ce privește uh, nivelul de îndatorare al capitalului și în ceea ce privește alte direcții. Aceasta este o chestiune principală uh, Transparența este uh, necesară, ea trebuie stabilită, pentru că acesta este obiectivul directivei noastre, iar noi, ca investitori, putem solicita întotdeauna uh, transparență suplimentară, pentru că dacă nu obținem această transparență, nu vom putea investi în mod corespunzător. Deci aceasta este o problemă clară pentru cei care uh, oferă această imagine de ansamblu. În ceea ce privește vânzările de tip short, acestea reprezintă o problemă, însă combinate cu uh, cei cu Uh, observații negative cu un uh, rating negativ, acestea ar putea afecta performanțele unei companii și aici apare problema reală, nu uh, vânzările de tip short în sine, ci combinate cu alt tip de activități. Mulțumesc, Gordon. Am trei întrebări. Uh, în primul rând, aș dori să-i răspund doamnei McCarthy. Cred că pierderile care au fost suferite um, au fost mari. Este nevoie de transparență pentru a putea evalua uh, chestiunile care privesc stabilitatea pieței. În uh, țările de jos uh, respectăm regulile care sunt deja uh, în vigoare. Există deja niște limite. Nu putem să investim mai mult decât un anumit procentaj în fonduri speculative. Acest lucru este deja specificat de către lege. Pe de altă parte, impactul pe care l-ar avea aceste limitare în ceea ce privește uh, costurile um, fondurilor de pensii, acest lucru este dificil de evaluat, de aceea uh, o evaluare adevărată a impactului este necesară, este dificilă de realizat. Legislatorul ia în considerare un randament în acest sens de 5-6% care ar fi normal Uh, și acesta um, riscurile nu sunt limitate, trebuie să uh, reconsiderăm acest lucru, uh, mai ales în ceea ce privește investitorii pe zona retail. Probabil că dacă acest procentaj va scădea cu 1%, va exista un impact destul de mare asupra uh, nivelului de premium. Ultima întrebare Uh, pierderile pentru lucrătorile de la nivelul Uniunii Europene. Vorbim despre o limitare a corecției inflației, deci persoanele își primesc în continuare pensiile, ele nu au fost rectificate în funcție de inflație. Noi ne bucurăm că inflația este foarte mică, este 0,7% în Olanda, um, de aceea este un proces sustenabil. Um, vom face acest lucru până vom ajunge la un procent de 130% acoperire uh, a ratei